Okay, colleagues. colegi. Let's start, although um, there's only a limited number um, of us here. Haideți să începem, nu suntem prea mulți în sală, dar după cum știți uh, se transmite toată reuniunea pe internet Azi vom avea două, două noi sesiuni în contextul anchetelor în curs de desfășurare. Prima va avea subiectul securitatea IT a instituțiilor europene și a doua rolul parlament, controlului parlamentar al, asupra serviciilor de informații la nivel națion, național într-o eră a supravegherii în masă. Ar fi partea a treia a acestui subiect de care ne-am ocupat dacă nu are cumva cineva ceva de obiect, a propun să adoptăm ordinea de zi, așa cum este ea la ora actuală, și să începem uh, discuțiile. Avem patru experți astăzi uh, alături de noi. Vom avea declarații din partea domnului Ronald Prince, director și cofondator al Fox IT, o companie care se ocupă cu prevenirea și uh, rezolvarea cazurilor de intruziuni IT, inclusiv cazul Bergacom, a fost discutat de altfel uh, deja în uh, ancheta noastră și alte cazuri. Apoi, domnul Freddy Deză, care este șef al echipei CERT-EU de reacție de urgență în domeniul computerelor, responsabil pentru securitatea IT în toate instituțiile europene, inclusiv noi, așadar Deci este o forță care este destinată să contracareze atacurile pe internet. Al treilea vorbitor, domnul Giancarlo Vilela, director general al Parlamentului European, responsabil pentru informații și comunicări și serviciile tehnologice din domeniu și cel de-al patrulea, domnul Luca Zampalione, care este ofițer de securitate al EULISA, noua agenție europeană pentru sisteme IT de scară largă cu sisteme cum ar fi SIS, Eurodac, care conțin multe date personale sensibile care trebuie protejate. Fiecare invitat uh, va fi să facă o, de, o introducere de maxim 10 minute și apoi vom uh, avea o rundă de întrebări și răspunsuri. Așadar, uh, domnule Prins, vă rog, dacă doriți să luați cuvântul. Mulțumesc pentru că m-ați invitat Într-adevăr, m-am pregătit uh, pentru această discuție. Pentru început, aș spune că, da, ne-am ocupat de investigația, ancheta de la Belga.com. Dar nu voi dezvălui, acum nu voi intra în detalii în legătură cu ce s-a întâmplat acolo. Cred că clientul meu trebuie să dezvăluie aceste informații, dacă dorește. Am câteva observații generale pe care vi le-aș împărtăși. Am fost implicat de câteva ori în uh, anchete ale unor cazuri de spionaj și putem vedea uh, că e vorba, în primul rând, de ce se poate face mm, ca activitate de preîntâmpinare a acestor atacuri din partea clienților, dar, mă rog, nu voi discuta în detaliu asta. În primul rând, e faza reacției, aici intervenim noi. Clienții noștri ne previn că există probleme și doresc să înțeleagă ce se întâmplă. Noi uh, instalăm o echipă, să, să instalăm tehnologie ca să încercăm să aflăm ce se întâmplă. Și apoi începe ancheta. Uh, dar e costisitoare, e nevoie de multe resurse pentru a ști ce se întâmplă într-o rețea și, în general, clienții noștri au altă miză decât clientul clientului sau un guvern care utilizează echipament sau facilități ale clientului nostru. Acesta, în urmă, dorește doar să-și curețe rețeaua, ceea ce facem noi, dar vedem că după aceea se ridică multe semne de întrebare care rămân fără răspuns, pentru că nu există vreo intenție directă de a încheta uh, din partea celor care ne angajează pe noi direct. Deci, în multe cazuri, ancheta noastră are ca rezultat mai multe întrebări decât răspunsuri. Deci, cine a făcut asta, ce informații s-au obținut și cu ce scop? păcate, nu întotdeauna putem răspunde acestor întrebări și vă spun că e păcat, dar asta este. Apoi, detectarea. Sunt multe organizații care încerc să afle ce se întâmplă în rețelele lor. Știm, computerele pot fi atacate, hărcuite, cum se spune, și putem afla ce se întâmplă doar instalând echipament de detecție și vedem că multe organizații a căror nume a apărut în presă recent, își păi desfășoară ele însele ancheta și apoi spun, da, am verificat și nu s-a întâmplat nimic. Nu, nu e nimic de văzut, circulați. E ciudat, pentru că, pe de-o parte, avem uh, organizații, agenții de informații care cheltuie sute de milioane pentru a uh, pentru cercetare, pentru preîntâmpinarea detecției, și pe altă parte avem organizații Mm, care în spatele ușor închise rezolvă totul și spun că nu, nu s-a întâmplat nimic. Plus organizații care nu știu nimic în legătură cu aceste cazuri speciale, nu au, cum spunem noi, indicatorii de compromis și dau doar comunicate de presă în care spun că ele sunt convinse că nu sunt afectate deloc. Mă rog, cei care pot face asta sunt liberi să vină să lucreze pentru compania mea. Acum, în faza de preîntâmpinare, mai, mai este o observație interesantă. Avem mulți clienți care încearcă să aibă rețele foarte sigure și avem echipament special pentru așa ceva, mai ales în infrastructura, mediul de infrastructură critic, de exemplu rețele energetice. Vedem că exportăm uh, multe asemenea echipamente în toate colțurile lumii, dar nu în Europa că câteodată nu încercăm să, nu că nu încercăm să vindem în Europa, dar văd că aici în Europa lumea e cam naivă și nu crede că atacurile cibernetice vor afecta și Europa. De asemenea, vedem că există organizații europene care sunt dornice să facă investiții pentru a-și spori securitatea, însă au o mare problemă în angajarea personalului competent și achiziționarea echipamentelor cele mai viabile. Cred că unul din motive ar putea fi că sistemul de achiziții publice european nu prea e de ajutor și adoptă soluțiile cele mai ieftine, care bineînțeles că nu sunt și cele mai bune. Mai e o problemă legată de fezabilitate și industria securității care produce echipament de încriptare în toate fazele, în toate uh, punctul, punctele rețelei. Fiecare țară are asemenea industrii la nivel local. Uh, ei construiesc uh, produse pentru a apăra propriile guverne, secretele lor de stat. Avem în Europa o listă de produse aprobate care pot fi utilizate în Uniunea Europeană pentru um, chestiunile confidențiale europene nu cred că e ușor pentru acele organizații să achiziționeze asemenea materiale. Sunt foarte costisitoare și nu ușor de manipulat. Așadar, eh, apare de fiecare dată aceeași întrebare, practic. Cât ne pasă și cât eh, dorim să investim dacă dorim să contracarăm spionajul? Mulțumesc! Okay, thank you very much. Uh, Mulțumesc. Urmează domnul zor pentru șase minute. Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă spun ce este acest CERT EU, care este mandatul, misiunea noastră și care sunt uh, răspunderile care revin fiecăruia. Este vorba de un grup de lucru interinstituțional, mandatul său fiind acela de a ajuta instituțiile UE să se apere mai bine împotriva acestor amenințări. Este o echipă mică de 15 persoane, experți, experți adevărați, pe care echipa am pus-o pe picioare acum 2 ani. Noi suntem sub autoritatea generală a unui director general din Comisie, în Comisia Europeană. Toți clienții noștri, care includ și Comisia, și Consiliul, și Parlamentul, și BCE-ul, și Curtea de Justiție, și Eurojust, Europol, EULISA, reprezentată și astăzi, toate aceste entități operațional vorbind, sunt răspunzătoare de propriile rețele pentru a identifica amenințări, elemente, pentru a se asigura că rețelele funcționează așa cum trebuie. Noi uh, îi ajutăm în plus pentru o detectare, să zicem, precoce acestor probleme, o detectare rapidă printr-o interfață interinstituțională, dar lucrăm și cu elemente din statele membre și cooperăm pe această platformă și asta poate să aducă o valoare adăugată instituțiilor noastre în acest moment. Lucrăm, deci, cu experții în securitatea IT din aceste instituții pentru a ne îndeplini misiunile respective instituțiile, agențiile UE sunt uh, niște ținte foarte ademenitoare. Poate să fie vorba de informații politice, informații economice, pot să fie mai manifestări de nemulțumire, dizidență, activism, etc. În general, însă, suntem ținta permanență a acestor uh, amenințări. Avem mai multe servicii. În primul rând, serviciul de prevenire. Identificăm împreună cu instituțiile respective amenințările, să prevenim aceste amenințări. Împărtășim bune practici Uh, tragem învățăminte și așa mai departe pentru mai bune mecanisme de prevenție. Ce privește detectarea, încercăm să încrucișăm sursele pe care le avem din toate instituțiile, obținem informații și de pe plan național din statele membre, cooperă foarte bine cu ei și cu cei din industria de securitate IT. Putem să uh, trimitem și alerte și pot să vă spun că anul trecut s-au primit 650 de alerte referitoare la incidente care au avut loc în ceea ce privește amenințări, atacuri, furt de identitate și așa mai departe. Iată cum ajutăm instituțiile pentru a reacționa la problemele care pot să apară în timpul sesiunilor. Apoi, ce facem noi? Uh, preluăm, avem un feedback uh, în ce privește aceste amenințări și redactăm rapoarte. Apoi, când apar incidente grave, atunci orice fel de entitate poate să ne uh, ceară ajutorul. Noi avem o echipă operațională de experți, echipă pe care o putem constitui și experți care pot imediat să, fie afectați pentru această problemă. Lucrăm în acest sens cu, cu companii IT, cu alți experți, din toată Europa. Anul trecut am avut 10 astfel de cazuri de anchete uh, privitoare la niște incidente cu adevărat considerate grave, importante. Vreau să vă spun că suntem încă o entitate tânără și ne dorim să avem o adevărare adăugată reală pentru instituțiile UE și aceasta există, e vorba de corelarea, combinarea de informații pe care noi le avem de la diverse instituții, de la cei mai buni parteneri din acest sector. Trebuie spus că aceste 15 persoane cu care lucrăm, cu toții sunt angajați pentru a spori protecția pe care o pot să aibă instituțiile europene în fața acestor amenințări cibernetice. Mulțumesc foarte mult! Urmează domnul Vilela, director general DG ITEC de la Parlamentul European. Mulțumesc foarte mult! O să vorbesc în limba franceză. Mă scuz pentru asta în fața episodelor din cabina italiană și franceză. Vă mulțumesc pentru invitație și mai ales pot să spun că da, sunt al treilea vorbitor în această după masă, da, DJ ITEC de la Parlamentul European în aceste domenii și în alte domenii se bazează în activitățile sale pe o adevărată colaborare interinstituțională. Este ceva foarte important pentru noi. Din luna aprilie încoace, Parlamentul prezidează Comitetul Interinstituțional pe Probleme Informatice și, în acest context, Parlamentul a lansat proiecte de acțiuni comune care să meargă încă și mai departe față de colaborarea pe care ne-a menționat-o CERT EU în sensul următor. Parlamentul a propus să se găsească soluții comune, așadar, să se creeze niște structuri comune pentru mai bine, pentru o mai bună protecție a instituțiilor europene. Aceste propuneri au fost făcute în fața Comitetului Interinstituțional de către DGITEC, inclusiv pe baza a două rezoluții pe care Parlamentul dumneavoastră le-a adoptat în luna iulie. Două rezoluții, vă spuneam, din luna iulie privind securitatea cibernetică informatică. Propunându-se astfel o cooperare sporită între instituții și de asemenea, în aceste rezoluții se regăsește ideea unui cloud comun eventual. DJITEC împărtășește pe deplin această abordare a Parlamentului de punct de vedere operațional și iată acum s-a lansat această idee în mod oficial la nivelul comitetului pe care l-am menționat. Vreau să adaug că eu, ca și președintele acestui comitet interinstituțional pentru informatică, deci eu, în această funcție, aștept cu mare nerăbdare rezultatele anchetei despre care s-a vorbit aici, pentru că cred că dacă citim rezoluțiile și rapoartele privitoare la acest subiect. Toate acestea sunt surse foarte utile pentru comitetul nostru interinstituțional. Acum, din punct de vedere concret și practic, când vine vorba deci de securitatea IT aici la Parlament, și colegul meu a menționat aceste lucruri pot să spun și eu asta, nimeni nu poate să garanteze o astfel de siguranță, securitate informatică 100%. Asta este clar, însă vreau să vă spun că ITEC aici la Parlament se bucură de un nivel de intervenție care se ridică la standardele și normele internaționale. Adică noi întreprindem acțiuni care se ridică întocmai la aceste standarde internaționale și nu aș vrea să exagerez, dar totuși să nu dăm dovadă nici de falsă modestie. Vreau să vă spun că am reușit să respingem anumite atacuri în ultimii ani, de-a lungul ultimul ani, ultimilor ani. Și, în general, putem să spunem că standardele au fost respectate, însă nu mai mult decât atât. Iată de ce, așa cum a spus și, și știe și domnul Dezor, Parlamentul uh, lucrează mult împreună cu CERT. E vorba aici de provocări continue în acest domeniu și atunci noi uh, ne formăm tot timpul, mergem la seminarii pentru a ne actualiza cunoștințele în acest domeniu și de altfel DG ITEC trebuie în permanență să înțeleagă care sunt problemele și ce fel de atacuri pot să apară. Mă refer aici la atacuri la care poate fi supus Parlamentul, deci să poată să reacționeze la ele. Chiar dacă pot să vă spun că uneori aceste măsuri pot sau nu să fie favorizate de reguli legate de protecția datelor. Deci, mm, nu înseamnă că avem, uh, să zicem așa, un cec înalt pentru a interveni în orice circunstanță. DG ITAC, ITEC a propus două tipuri de acțiune aici la Parlament, pe care le și întreprindem de altfel. Pe de o parte, o revizuire a regul regulilor din acest domeniu, dar mai cu seamă s-a propus și am propus să se adopte noi reguli pentru acele ă, domenii încă nereglementate. Acolo existau lacune, pentru că pentru a acționa așa cum trebuie în acest domeniu, eu uh, insist mereu să avem un temei juridic solid ca să putem să intervenim. Al doilea tip de măsuri sau acțiuni pe care le cunoașteți și dumneavoastră, domnilor reputați, se referă la integrarea acelei securități informatice, IT security, Uh, integrarea ei într-un cadru mai amplu al securității, într-un cadru global. Deci, securitatea informatică nu poate să fie un concept separat de conceptul mai larg, mai vast de securitate și este uh, un domeniu în care noi acționăm uh, în această perioadă. În rest, DGITEC poate să întreprindă măsuri sau să pună pe picioare proiecte în mod cât se poate de autonom, însă, de punct de vedere administrativ și având în vedere structura în care ne înscriem, nu putem noi înșine să decidem modul în care se construiesc infrastructurile noastre informatice. Și atunci, noi ne fiind specialiști în crearea de aceste infrastructuri, cooperăm cu uh, companiile care acționează în acest domeniu, bineînțeles, rezultând respectă regulile financiare. Iată, deci, principalele acțiuni întreprinse de DG Tech și vă răspund cu plăcere la întrebări mai în amănunt, dacă este cazul. În concluzie, domnule președinte, domnule raportor, vreau să insist asupra unui aspect. DG Tech își dorește să consolideze cât mai mult posibil tot ce înseamnă cooperarea interinstituțională. Mr. Vilela, I know... Mulțumesc, domnule Vilela. Văd că ați luat o măsură de securitate extremă de a vă proteja uh, discursul pentru că l-ați scris de mână pe hârtie foarte bine. Ajungem la domnul Zampalione, ofițer de securitate în cadrul agenției EULISA. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, am o prezentare în PowerPoint. Doamna președinte spune că nu e responsabilă de uh, aspectele tehnice, dar prezentarea funcționează. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, mă numesc Luca Zampalione și sunt ofițer de securitate în cadrul agenției EULISA. Sunt uh, astăzi aici în rolul meu de ofițer responsabil de protejarea datelor. Aș dori să vă mulțumesc pentru invitația de a lua parte la această discuție astăzi, discuție care se ocupă de siguranța IT în cadrul instituțiilor europene. Am să vă spun pe scurt ce face agenția noastră, după care am să prezint uh, cele trei sisteme IT pe care le avem. Vă voi vorbi apoi despre modelul de securitate aplicat agenției. Voi încerca să fac recomandări despre felul în care, după părerea noastră, instituțiile europene ar putea îmbunătăți actuarea situație a siguranței IT. EULISA a fost înființată în temelul regulamentului 1077 din 2011. E vorba de autoritatea de management pentru sistemele IT de mare amploare în sistemul Schengen. E vorba de SIS-2, sistemul de informații Visa și uh, de Eurodac. Agenția este responsabilă de gestiunea operațională și siguranța sistemelor centrale, dar este responsabilă și de rețeaua de comunicare. De altfel, agenția noastră este puntea de legătură între sistemul central și sistemele naționale. Pentru a vă da câteva date, SIS-2 este legat de 30 de zone din statele Schengen. De asemenea, SIS-2 este legat de Eurojust și Europol. Sistemul Visa acoperă 29 de state. Există legături cu ministerele de externe. Există punți de legătură cu diferite regiuni ale lumii, precum Africa sau Orientul Mijlociu. În curând uh, vor exista legături și cu America de Sud și Rusia. Sistemul Eurodac acoperă 32 de state conectate în ceea ce privește serviciile de imigrație. Bineînțeles, nu trebuie să uităm aici uh, rețeaua de comunicații, care urmărește să asigure uh, un vector sigur de transport. Rețeaua de comunicare nu este un sistem de siguranță, este un vector și este numitorul uh, minim al uh, numitorul comun al celor trei sisteme, pentru că face legătura între sistemul central și sistemele naționale. Pe ce se bazează modelul nostru de securitate? Există mai multe reguli derivate din regulamentul comisiei prin care se înființează EULISA. Acolo sunt menționate cerințele specifice de securitate pe care trebuie să le respecte fiecare sistem IT. Temeiul juridic, așadar, este principalul uh, pilon în ceea ce privește implementarea prevederilor legate de securitatea IT. Noi creăm planuri de uh, siguranță și uh, proceduri și măsuri în acest sens. Eulisa reprezintă de asemenea o elaborează la ora actuală un cadru de gestiune a riscului. După cum se amintea deja de colegul de la ITEC, aplicăm standarde de siguranță pentru și încercăm să venim cu orientări în ceea ce privește siguranța tehnică. Dintr-o perspectivă mai tehnică, modelul de securitate prevede o serie de principii de bază care chiar funcționează. Sistemele centrale sunt elaborate din punct de vedere tehnic uh, pentru a nu fi uh, legate, uh, conectate la internet, ci doar de autoritățile de rețelele instituționale autorizate prin intermediul unor interfațe, interfețe naționale controlate. Agenția este responsabilă de securitate, pornind de la un sistem central până eh, la punctele de legătură cu statele membre. Începând eh, de la un anumit punct, statele membre sunt singurele responsabile de uh, Uh, siguranța rețelelor lor naționale. Există rețele de amploare, însă care furnizează servicii de informații. După cum puteți observa, uh, respectăm standardele internaționale, așa cum apar ele în uh, prevederile, în um, temeiul juridic. Voi trece la următorul diapozitiv, ultimul diapozitiv, despre felul în care noi putem uh, contribui la îmbunătățirea sistemelor IT din instituțiile europene. Există patru puncte unde putem veni cu îmbunătățiri și acestea sunt următoarele. În primul rând, putem stabili niște standarde de siguranță IT la nivelul Uniunii pentru a avea o abordare end-to-end, -end, de la un capăt la celălalt. Există nevoia unui organism tehnic la nivelul Uniunii capabil să elaboreze, să pună în aplicare, să monitorizeze aplicarea acestor standarde pentru ca astfel să existe un nivel omogen și acceptabil de siguranță. Cu alte cuvinte, să există un nivel de siguranță din sistemul central unde se află bazele de date până la utilizatorul final care utilizează informațiile stocate în sistemul central. O a doua recomandare ar fi de a elabora un proces standard de evaluare a riscurilor, pentru ca astfel să se asigure o punere în aplicare eficientă din punct de vedere a costurilor, a măsurilor de siguranță și uh, privacy by design. Pe scurt, e nevoie să găsim măsurile potrivite, eficiente din punct de vedere al costurilor și care protejează informația. Informația trebuie protejată, protejată prin măsuri corespunzătoare de siguranță. Nu trebuie să luăm măsurile greșite, ci măsurile bune și putem face acest lucru doar recurgând la un proces corespunzător de valoare a riscurilor. O a treia recomandare ar fi de a include în cadrul ciclului de viață al uh, sistemelor IT ale instituțiilor un standard de certificare și recertificare de pildă, așa cum procedăm cu automobilul nostru când îl ducem la inspecția tehnică periodică. Știm că, știm că atunci când uh, sistemele IT au deja o anumită vârstă, devin vulnerabile în fața atacurilor. Cu atât mai mult acele sisteme IT care sunt conectate la internet. Și o ultimă recomandare ar fi de a lua în calcul gestiunea identității și etichetarea informației, două abordări care să fie complementare. Dorim să integrăm așadar aceste mecanisme pentru a ne asigura că informația este accesată și este pusă la dispoziție oricând de oricine are nevoie să acceseze această informație și nu actori necunoscuți. Închei astfel prezentarea mea. Mulțumesc, domnule Zambalione. Să începem acum dezbaterea, dar dați-mi voi înainte să fac o remarcă generală, mai ales ultimii trei vorbitori probleme cu microfonul. Da, NSA nu are limite. Deci, aș vrea să spun că noi uh, desfășurăm o anchetă aici. Uh, sunt aceste acuzații de supraveghere în masă, spionaj, uh, <laughs> au tras cu urechea. Am avut o sesiune specială despre Belgacom, care probabil a afectat Parlamentul European, dacă mă uit la programele pe care le utilizăm și echipamentul pe care îl utilizăm. Microsoft, Apple, toată, toată industria din domeniu. Deci aș vrea să uh, Uh, au, as, aud din răspunsul dumneavoastră ceva mai mult decât despre ce se întâmplă aici. Am dorit răspunsuri, uh, cum am fost noi afectați. Dacă ați detecta, dacă n-ați detectat nimic, dacă nu, de ce nu? Informații de genul ăsta dorim noi aici. Că dacă ascult cu atenție ce spuneți dumneavoastră, bun, Bă, referit la măsuri de prevenție, toate bune și frumoase, dar e clar că nu au funcționat aceste măsuri, pentru că forțele de acolo, de afară, dacă e să spunem așa, sunt mai mari decât noi. Deci, astfel de răspunsuri ne-am dorit. Bun. Începem cu raportorul Claude Moraes. Știți foarte bine cum e procedura. Fiecare vorbitor două minute și doar două minute pentru a pune întrebări. Și vă rog să spuneți cui exact vă adresați. Și apoi eh, invitații răspund unul câte unul da, sigur, toți raportorii din umbră vor lua cuvântul și apoi dacă mai avem timp, va mai fi și o a doua rundă de întrebări și răspunsuri. Și bun, dacă va fi cazul, voi uh, îngădui și uh, întrebări suplimentare. Claude acum. Mulțumesc. Sigur, aș vrea și eu să capăt un răspuns la întrebările mele, dar uh, pornind de aici, am și eu impresia că încercăm să să uh, aflăm ce s-a întâmplat, dacă aceste acuzații, nu doar cele mai recente, în legătură cu instituțiile europene, dar și uh, cele de acum 5 ani, Consiliul de Ministri și clădirea acestora. Clădirea NATO, de asemenea, toate acele acuzații, acele afirmații Uh, aveți ceva să ne spuneți în legătură cu asta și cu aspectele legate de securitate. Noi încercăm uh, și să uh, stabilim un fel de orice formă de legătură între aceste afirmații, dacă ați un fel de securitate, ce faceți în asemenea tip de situații. Deci mm, nu ne aflăm într-un vid în legătură cu activitatea dumneavoastră. A spune tuturor invitațiilor. Acum, în legătură cu această anchetă, ați avut o reacție în abstract sau specifică, ați reacționat la aceste acuzații în anchetele dumneavoastră? Cum ați lucrat exact? Apoi, către domnul prins. știu, știu că nu puteți spune totul despre cazul Belgacom și vă, am, înțeleg asta, dar dacă totuși ne-ați putea spune ceva mai mult, n-ați putut să veniți data trecută, dar ar fi bine, știu, nu puteți dezvolui totul, dar măcar ceva mai mult. Apoi, în legătură cu Eurodac și NS2, uh, către domnul uh, Zampalione. Deci am dorit niște detalii despre îmbunătățirile pe care le-ați făcut legat uh, apoi și cu afirmațiile dinaintea verii că sistemul SAS2 a fost penetrat. Deci ultima parte a prezentării dumneavoastră este un fel de reacție la ce s-a întâmplat peste vară? Sau ce fel, la ce reacționați și care au fost probele că s-a intrat în sistemul Eurodac? Aș mai avea întrebări, dar mă opresc aici, să mai las spațiu și altor colegi. Cred că numitorul comun, oricum, al unor întrebări pe care le veți auzi astăzi e ce s-a întâmplat și cum ați reacționat. Well, first call Mr. Prince. domnul Prince. Foarte pe scurt, poate dacă aveți întrebări directe în legătură cu cazul Belgacom, poate vă răspund în dar Nu pot să vă spun mai mult, da, spune președinta, dacă clipiți odată da, dacă de două ori nu. E bine așa? Bun, domnul Zampaleone. Mulțumesc. Sistemul de informații Schengen 2 eh, nu a fost eh, violat pentru că faptele de care, la care vă referiți sunt legate de fostul sistem Schengen 1. Dar nu noi uh, gestionam acest sistem. Uh, Noul sistem a început doar în aprilie, dar vreau să spun că a fost, ne-a interesat desigur ceea ce se întâmplă cu sistemul 1 și cu acel incident. Pentru că, bun, am zis cele două sisteme sunt complet diferite, însă ce avem de învățat din acest incident cu ss 1 Și atunci, ce am făcut? Am lansat o revizuire de securitate a întregului sistem uh, pe perioada verii, mă refer la ss 2 împreună cu Comisia am, am participat la o reuniune și cu forțele de poliție și am convenit să, să înființăm, să, să elaborăm un plan urgent de securitate ca să verificăm dacă sistemul 2 e vulnerabil, are aceleași vulnerabilități, au puncte vulnerabile ca primul de care au profitat hackerii, care au făcut o copie a SIS-1. Astăzi eh, rezultatele acestui chestionar, de fapt, care a fost trimis statelor membre, sunt analizate și vom putea să vă dăm mai multe informații în câteva săptămâni. Președinte, mulțumesc. Următorul uh, raportul de umbră, domnul Fos. Ja, vielen Dank, ähm, Herr Prinz, so leid es mir tut. <laughs> Herr Prinz, so leid es mir tut. Nu o să vorbesc limba mea maternă. Și aș pune o întrebare, poate aceeași întrebare, dar formulată în mod diferit. Și anume, la un moment dat s-a spus ceva despre uh, legătura cu Anglia în această anchetă. Puteți să ne confirmați asta sau nu? Nu vreau să vă deranjez mai mult, dar uh, bineînțeles că ne dorim să știm mai multe. Și de ce nu aș face referire și la acel profesionalism? Adică, despre ce vorbim aici? Vorbim despre persoane care sunt amatori sau sunt profesioniști? Apoi, un alt aspect. Partenerii. Așadar, s-a vorbit uh, despre anumite informații care au fost uh, cumva interceptate. Ce fel de informații sunt acestea? Este posibil să-ți dai seama când cineva a intrat în sistem și a copiat niște informații? Adică, nu cumva ar trebui să investim mai mult să băgăm mai mulți bani uh, în uh, poate noi instru, instru, structuri, instrumente, ce ar putea face Parlamentul și Uniunea Europeană pentru a se proteja mai bine față de aceste atacuri. Poate că asta ar merită să figureze în raportul pe care le redactăm. Și vreau să vă întreb, în acest sens, ce îmbunătățiri ar putea fi aduse sistemelor actuale și cum ar afecta asta și activitatea noastră de zi cu zi deci doriți ca uh, domnul uh, prinț de Zur și Vilela să vă răspunde? Bun, uh, haideți să vedem domnul prinț. Mulțumesc pentru întrebări. Ați vorbit despre Regatul Unit, da? Da. Știm că în Der Spiegel a apărut un articol vineri referitor la acest subiect. L-am văzut și noi. Și este, da, o posibilă pistă, dar de fapt, dacă te uiți numai pe rețea, nu poți să știi exact unde sunt situații criminalii respectivi. Noi suntem în curs de anchetă și atunci când anchetezi, când uh, sapi mai departe, atunci poți să știi unde sunt situații aceste, situații aceste persoane. Pentru că pe internet situația este ușor diferită cât privește la uh, identificarea geografică a celor care fac astfel de lucruri. Uneori e vorba de, de, de cod. Uh, apoi, în ceea ce privește tipul de atac, a fost el unul sofisticat sau nu, Belgacom a spus că da, e vorba de persoane care știau ce fac, cu cunoștințe înalte. Aș fi putut să fac și o prezentare, poate un singur slide. Asta <laughs> dacă este să răspund la întrebarea legată de cuantumul investițiilor necesare pentru a înfrunta Uh, astfel de atacuri. Când la anumite tipuri de atacuri e vorba de cheltuieli foarte mari din partea persoanelor care le-au uh, făcut și atunci dumneavoastră trebuie să hotărâți dacă merită și până unde merită să cheltuiți. Ați putea să vă situați într-un fel de continuum așa. Uh, da, în Europeană, instituția internațională de prestigiu, nu-i așa? Cred că merită să dați ceva bani pentru a vă proteja. Mulțumesc, domnule Dezur. Da, în primul rând vreau să spun, de fapt am mai spus asta, s-am făcut aluzie și în prezentarea mea, ceea ce privește statisticile referitoare la alerte și la coordonarea între noi, pentru că, într-adevăr, încercăm să monitorizăm modul în, uh, în care cooperăm și ne alertăm nu vreau să intru în detalii legate de anumite tipuri de incidente pe care le-am întâmpinat. Aș spune așa cu caracter general. Pot să apară lucruri în presă, pot să apară alerte din partea sistemelor naționale. De fapt, orice fel de alerte, de unde, provin, de unde ar proveni ea, noi încercăm să o verificăm și să mergem pe rețea. Și m-aș întoarce la cazul Belgacom reprezentantul acum, acum câteva săptămâni, chiar aici, în această incintă, a spus că ce se întâmplă de fapt. Pur și simplu uh, atunci când apar probleme în rețea, Imediat sunt alertate și serviciile naționale de poliție, suntem și noi alertați, cert, și așa mai departe. Ce facem noi cu aceste informații cu caracter tehnic? Ne preluăm, verificăm din punct de vedere tehnic în rețea și, de fapt, asta s-a întâmplat și cu informațiile pe care le-am primit atunci și să știți că noi nu am văzut cum că aceste sisteme ar fi fost afectate compromise, așa, de punct de vedere tehnic. Asta ca să vă spun un pic cum funcționăm noi. Ori de câte ori noi sau instituțiile suntem informați cât privește o posibilă intruziune, încercăm să obținem date, informații, să detectăm, putem să detectăm și fără să primim informații din exterior, pur și simplu prin supravegherea monitorizarea rețelelor. Dar să știți că noi încercăm să ne asigurăm că remediem situația cât mai curând posibil. O altă informație, o altă întrebare. În ce măsură putem să trasăm uh, scurgerea de informații din organizație? E foarte greu să mergi până la sursă. Da, poți să-ți dai seama că ceva nu e în regulă și poți să încerci să mergi pe acest fir dar, de fapt, în general este foarte greu să faci asta 100%. Și așa cum s-a mai spus aici, cum a spus și domnul Prince, chiar dacă ai buget mai mare, nu poți nici atunci să fii sigur 100% că nu o să intre nimeni în rețeaua ta. Mai ales că e vorba de adversari cu bugete mult mai mari, de 100 de ori, de, mult mai mari decât ale noastre. Putem să facem noi mai multe? Se pune întrebarea. Răspunsul este da. Putem pur și simplu de câte ori învățăm uh, din incidente, pur și simplu ne și sporim nivelul de protecție. Ori de câte ori suntem atacați, apoi și învățăm din aceste incidente, dar ce înseamnă asta? Înseamnă cheltuim pe software, cheltuim pe staff, deci pe echipe, etc. Sunt lucruri pe care le vom face și în viitor. Deci, e vorba de o amplificare a pârghilor pe care le avem la dispoziție și a efectului multiplicator al acestei coordonări între instituțiile noastre și atunci cel mai important este semnalul politic care se dă acestei cooperări interinstituționale. Asta este foarte important, asta ne preocupă și dacă mai îmi permiteți să mai spun ceva înainte de a încheia, încercăm, așa, tot pe planul instituțiilor europene, să punem la punct, până la urmă, o adevărată politică europeană în acest sens, cu rapoarte obligatorii, etc., etc. Deci ne dorim să avem grupuri și antene competente care să transmită informațiile, să le gestioneze, să le schimbe, să le analizeze pe plan european și pe planul statelor membre. Deci e vorba de entități competente care reacționează repede și eficient. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Domnule Vilela, da, pot să reacționez și eu? Pot să răspund la întrebarea directă, întrebările directe care mi-au fost adresate. Ce facem noi în activitatea noastră de zi cu zi și ce se poate face pentru a îmbunătăți aceste activități? Uh, Așa, cu caracter cotidian, uh, am încercat să vă spun cam ce metode de lucru, lucru avem. Avem o monitorizare, o verificare și un control cotidiene a ceea ce se întâmplă în sistemele noastre și ori de câte ori apar alerte care pot să ne facă să credem că s-au petrecut ceva necurat, atunci avem echipe de intervenții intervenție. Prima dată e vorba de o intervenție directă care identifică cât de autentică este această problemă și cum poate fi ea rezolvată. O a doua posibilitate este aceea de a ne adresa CERT-EU pentru o analiză mai aprofundată și pentru a ști mai multe. Ați văzut ce a spus domnul Zampalione care vorbea despre criterii, metode și așa mai departe, standarde care se aplică și când vorbesc despre ele mă refer și la ceea ce facem noi la DJ Tech, e loc și de mai bine, dar despre asta este vorba. Apoi, au mai fost întrebări legate de Belgacom. Răspunsul este uh, pozitiv în sensul că DGI Tech a întreprins o analiză în profunzime a structurii noastre ca să vadă dacă au existat consecințe legate de cazul Belgacom și pot să vă spun aici, în fața dumneavoastră, că în urma acestei analize foarte aprofundate nu s-a identificat nicio problemă care să fi afectat sistemele Parlamentului. O a treia întrebare s-a referit la investiții financiare. Deci, eu nu cred că are sens să investești prea mult în acest sens. Eu cred că cheltuim deja mult, așa comparativ cu ce se întâmplă pe plan internațional. Mai multe investiții, de ce nu? Însă nu asta este cel mai important. Cel mai important este altceva. Și aici aș veni cu o sugestie. Comisia o poate prelua sau nu. Deci, după părerea mea, problema centrală este foarte clară pentru mine, am spus-o și la început. Trebuie să consolidăm cooperarea, colaborarea interinstituțională, mergând mult mai departe decât schimb, simplele schimburi de informații. Ne trebuie acțiuni concrete și comune. De pildă, asta poate nu este suficient, dar ne poate ajuta o astfel de acțiune. Mă refer la acțiunea de a construi un cloud comun, o structură comună, așadar, în care să putem să înscriem o serie întreagă de alte structuri și asta ca acțiune de prevenire și nu ca remediu. Mulțumesc foarte mult! Shadow of the Elder Group. Trec uh, acum în calitate de raportor din umbră pentru grupul ALDE la întrebări și aș dori să accelerăm un pic lucrurile. Primesc multe răspunsuri care vorbesc despre birocrație, despre proceduri, dar prea puțin despre ce se întâmplă. Și nu mă mir dacă domnul Prinț spune că cealaltă parte, cine o fi acești alții, au cheltuit milioane, miliarde, în timp ce noi avem o mână de oameni care trebuie să lupte. E o bătălie pierdută încă de la început. Am să încep cu domnul Prince, am o întrebare legată de SWIFT, după care am să trec la Belgacom. O întrebare simplă. Sunteți de acord cu guvernul țărilor de jos că se pot ancheta um, interferențele nepermise în cadrul sistemului SWIFT fără a face o anchetă la fața locului? Credeți că autoritatea Uh, din țările de jos uh, împreună cu autoritatea din Belgia pentru protecția datelor dispun de capacitatea necesară pentru a desfășura respectiva anchetă și pentru a afla adevărul. A doua întrebare legată de Belgacom. Belgacom vorbea de un atac masiv, de uh, un grad de sofisticare nemai întâlnit uh, cu toate acestea, dumneavoastră spuneați că date cu caracter personal nu au fost vizate, nu au fost afectate, nu există dovezi că um, comunicarea a fost interceptată, oamenii cheltuiesc miliarde, miliarde, miliarde, dar nu um, se poate dovedi um, nimic. Nu reușesc să-mi dau seama de ce cineva ar cheltui un car de bani pentru a nu obține nimic. Mi se pare că sfidează logica. Domnul de spunea că uh, nu ne poate oferi informații concrete legate de cazul Belgacom. Eu aș dori să aflu mai multe date concrete, mai ales că Parlamentul European a fost vizat. Aș dori să știu în ce fel Parlamentul European a fost afectat. Dumneavoastră ați descoperit ce s-a întâmplat cu Belgacom sau ați aflat de undeva despre cele întâmplate după care ați declanșat ancheta. Uh, am avut invitații de la Microsoft, Facebook, um, Apple, Google, toate marile companii. Dumneavoastră ați urmărit ce s-a întâmplat la Belacom. ați demarat o anchetă despre felul în care, felul în care Microsoft, de pildă, ar fi creat um, portițe de acces, nu știu, orice mijloc prin care ar fi putut accesa într-un mod nepermis informațiile noastre. Da, foarte concret pentru domnul Prinț, pentru că spunea că nu puteți răspunde, nu puteți da răspunsuri concrete. Aș dori să știu dacă există ceva care vă face să credeți că sistemul de comunicație al Parlamentului a fost accesat, interceptat sau într-un fel compromis. Am să mă limitez la aceste întrebări. Mai am altele, dar am să limitez la acestea. Am uh, să-l rog pe domnul Prinț să răspundă primul, după care domnul Dezor. Da, mulțumesc. Primul răspuns. Spuneați, uh, mă întrebați dacă putem să ne dăm seama că NSA interceptează uh, comunicarea privind doar niște hârtii. Nu, nu putem face asta, trebuie să intrăm în sistem. O a doua întrebare se referea la Autoritatea pentru Protecția Datelor în țările de jos, dacă această autoritate are competențele tehnice necesare pentru a desfășura această anchetă. Ieri um, am aflat că respectiva autoritate va angaja personal tehnic. Recunosc, într-adevăr, că au nevoie de un sprijin suplimentar aici. A treia întrebare, mi-am notat răspunsul, no comment, dar am uitat întrebarea. If, if you were targeted? If, if uh, any... V-am întrebat, spune doamna Entefeld, dacă sistemul de comunicări, informații ale Parlamentului au fi putut, uh, ar fi putut fi interceptate. Da, nu, nu voi răspunde. Da, mulțumesc. Ultima întrebare era dacă e logic ca cineva, oricine ar fi acest actor, să cheltuiască miliarde, după care nu. Și după care nu se poate ajunge la nicio dovadă concretă. Uh, nu, răspunde vorbitorul. Domnul Dezăr. Da, întrebarea dumneavoastră a fost dacă CRTU sau instituțiile au detectat uh, problemele belga cum răspunsul e nu. Incidentul de la belga cum va fost detaliat de reprezentantul belga cum în urmă cu câteva săptămâni. Ce am făcut? Imediat ce am aflat despre ce a întâmplat la Belgacom, am încercat să vedem dacă respectivul incident a avut un impact asupra instituțiilor europene. Și am făcut acest lucru um, gândindu-ne dacă accesul la rețeaua Belgacom ar fi avut uh, implicații asupra personalului și eurodeputaților. Nu avem uh, mijloace pentru a afla asta. Belgacom spunea că datele clienților nu au fost afectate. Deocamdată în măsura cunoștințelor noastre, datele clienților nu au fost afectate. Um, comunicările personalului UE, personalului Parlamentului sau deputaților nu au fost afectate. Felul în care instalațiile belga acum au fost afectate și ce repercursiuni au avut uh, au existat asupra instituțiilor. Noi uh, am făcut o investigație și am constatat că nu au existat repercusiuni asupra instituțiilor europene. La ora actuală există o anchetă judiciară în curs de desfășurare, după cum știți, în ceea ce privește Belgacom. Iată de ce este foarte delicat să vorbim despre acest subiect. Faptul că poliția a comunicat acești indicatori tehnici uh, către noi și uh, alți actori pentru a vedea dacă a existat într-adevăr un impact, mi se pare deja un lucru important. Înțeleg că e greu să acceptați răspunsul nostru, că nu putem să vă oferim mai multe informații, nu putem intra în amănunte, totuși am putut lua măsuri și, în al doilea rând, vă putem spune cu un anumit grad de certitudine că deocamdată nu există indicații legate de uh, un potențial impact, un potențial uh, efect negativ asupra rețelei instituțiilor europene. o altă întrebare se, se referă la Microsoft, la potențiale portițe plantate uh, în uh, programele noastre. Noi, din câte știm, nu există asemenea mecanisme plantate în programele Microsoft pe care le folosesc uh, instituțiile europene. Dacă acestea nu există sau există, nu știm. Ce puțin nu suntem la uh, cunoștință cu plantarea intenționată a unor astfel de portițe în respectivele programe de soft dacă aceste companii au uh, posibilitatea de a penetra într-un fel sau altul în aceste uh, programe, da, există. În fiecare lună, uh, în fiecare uh, marți, uh, de pildă, o marți din, din fiecare lună, Microsoft comunică actualizări ale programelor de soft clienților săi. Uh, Uh, foarte important. Săptămâna trecută s-a descoperit o, un punct vulnerabil în ceea ce privește uh, programul Internet Explorer. Există o cale prin care calculatoarele utilizatorilor care folosesc Internet Explorer pot fi afectate. Este uh, deja cert că această slăbiciunea programului Internet Explorer exista deja de luni bune, poate chiar un an. Poate că există criminali în spatele um, acestei deficiențe a programului? Da, se poate. Nu știm, nu avem dovezi că um, aceste deficiențe au fost proiectate jumătate introdusă deja din etapa de proiectare de Microsoft. Există deficiențe, da, și odată ce devin cunoscute, de, de, odată ce sunt publice, trebuie să ne asigurăm că aceste deficiențe sunt remediate pentru ca sistemele IT să fie sigure. Vă mulțumesc foarte mult, mai avem doi vorbitori în această rundă. Cer deja scuze următorului Uh, grup de paneliști pentru că avem întârzieri. Uh, Mulțumesc uh, pentru prezența aici. Prima întrebare către reprezentanții instituțiilor europene și anume a existat personal specializat care a făcut teste de penetrare în sistem și cât de des au aceste teste rezultat pozitiv? dacă ne puteți spune. Deci de câte ori sunt penetrate sistemele. Și ați uh, alertat uh, instituțiile sau uh, alte autorități de securitate, cum ar fi poliția belgeană, în legătură cu posibile ciberatacuri. Apoi, de domnul Preț, puteți confirma că în Marea Britanie, în vacanță și la prânz, a existat uh, o scădere a activității atacatorilor detectată și poți, puteți explica de ce routerele RX sunt foarte, o țintă foarte interesantă. Și, și uh, pentru toți invitații, ce puteți spune despre atacurile asupra Belgacom? Uh, cum anume sunt uh, conectate instituțiile europene, infrastructura acestora, uh, către, la serviciul EULEX, uh, a cărui proprietar este Belgacom. Mulțumesc. Președinte, bun, deci vă rog, invitați în ordine, domnul Prins. Da, întrebări foarte grele. Nu știu nimic despre ora prânzului sau vacanțe. Și vă mai pot spune că orice router este interes, interesant pentru orice agenție. Deci și cel la care vă referiți dumneavoastră. Bun, mulțumesc. Următorul, domnul Dezur. Nu pot spune multe în legătură cu aceste întrebări. Nu pot, ce să vorbim intra în detalii în legătură cu instituțiile europene, ce măsuri fac, iau ca să-și protejeze Întrerupere. Noi suntem Parlamentul, spune domnul Albrecht. Avem uh, dreptul să știm ce fac instituțiile, ce anchete fac în legătură cu posibile ciberatacuri. ciberatacuri. Răspuns. Da, așa dacă facem teste de penetrare și cât, ce rezultate au. Eu pot da detalii în legătură cu modul în care uh, testăm sistemele noastre ca să nu fie penetrabile. să sunteți utilizatori potențiali ai sistemului nostru, suntem aici într-o audiență publică. Domnul Albrecht, nu suntem doar utilizatori potențiali. Președinte, bun, o anchetă a fost sau nu cerut o anchetă oficială? Întrebarea către domnul Dezeu. Domnul Dezeu, în legătură cu ce? Răspuns fără microfon. Nu trebuie să specificați ce nume, la ce nume vă referiți. Pe baza unor informații din presă sau pe ce bază să se pornească o anchetă? Deci am găsit noi în rețelele noastre Domnul Albrecht, da, 40.000 de mii de pagini prezentate de niște jurnaliști uh, și Edward Snowden. Uh, m-aș aștepta ca dacă se produc asemenea uh, incidente și la instituțiile europene să existe o alarmă și să fie alertate autoritățile de poliție. Dacă spuneți că n-a fost așa, foarte bine, dar e o informație importantă pentru noi. Răspuns, domnule Zer. Nu trebuie să răspund foarte precis, deci pe baza acestor informații din presă, Comisia sau alte instituții nu au alertat uh, poliția. Deci, dacă asta a fost întrebarea, dacă noi am alertat autoritățile competente, e vorba de ceva punctual, ceva precis uh, de pe rețea, dacă există ceva, un furt, eh, să spar ceva, dar pentru moment nu putem lansa vreo procedură pe baza doar unor afirmații din presă. Domnul Vilela. Poate, da, poate eu pot răspunde ceva mai liber. În ce privește sistemele telefonice ale Parlamentului, avem doar furnizori, societăți din cele trei locuri de muncă. Deci avem contracte încheiate cu Belgacomul, cu Or Orange și cu Post din Luxemburg. Deci, într-adevăr, depinde, totul depinde de ceea ce se întâmplă în rețelele acestor companii. Deci uh, acestea sunt rețelele externe. Da? Și asta nu putem noi controla. Însă, noi dispunem și de un sistem de comunicații interne și pentru așa ceva, de exemplu, toate sistemele conectate în interiorul unei clădiri sau mai multor clădiri Uh, vecinate, întreg acest sistem este securizat, criptat și nu poate fi afectat, nu poate fi atacat din exterior. Deci dacă vreți să comunicați cu colegi de dumneavoastră, dar în interiorul clădirilor Parlamentului și la Bruxelles și la Strasbourg, comunicările astea sunt sub controlul Digitech și comunicările sunt criptate. În ce privește alarma, da, domnule Albrecht, noi facem controle zi de zi în legătură cu orice posibil incident, și când detectăm sau ceva concret sau chiar uh, ipotetic, transmitem informația către direcția securității Parlamentului care e organul uh, care are competența eventual de a comunica cu exteriorul, de a sesiza forțele de ordine. Și apoi, sigur că și eu uh, personal informez uh, responsabilii politici dacă e ceva foarte grav. Și apoi, ce mai pot face e să informez CRTU ca să se facă verificări dacă se întâmplă așa ceva, incidente au loc și în alte instituții, ca să putem uh, să organizăm uh, o reacție rapidă. Mulțumesc, domnul Palione. Mulțumesc. La prima întrebare aș putea spune că deci, da, m întrebat dacă se fac teste de penetrare. Da, pentru că e parte a procesului nostru de evaluare riscului. Deci, sigur că verificăm întreg sistemul nostru IT, o listă de contramăsuri, le punem în aplicare, verificăm cât de eficiente sunt. Numai prin aceste teste putem înțelege dacă un sistem e într-adevăr sigur, după cum a fost conceput și dacă poate într-adevăr proteja informațiile. După cum am mai spus, sistemele noastre IT nu sunt conectate la internet și asta deja e un punct uh, foarte. Însă mm, aplicăm principiul de autoprotecție, deci chiar dacă rețelele sunt conectate la rețelele naționale, noi le considerăm ca nefiind fiabile Desigur că și uh, din cauza recentului incident cu SIS-1, noi facem o revizuire a securității sistemului SIS-2. Facem chiar acum un test de penetrare în legătură cu SIS-2 la nivel central pentru a verifica fiabilitatea acestuia și dacă are puncte forte și să verificăm uh, dacă este eficient. În ce privește noua noastră infrastructură de uh, birou, deci rețeaua noastră de business, care inter- interacționează nu doar cu publicul, ci și cu alte instituții europene, uh, avem același principiu de certificare din punct de vedere al securității, se face un test de penetrare, acesta este practic uh, unda verde. Deci dacă sistemul nu are rezultate pozitive la testul acesta de penetrare, nu este socotifiabil. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Ernst, dar vă rog, mai concis și la întrebări și la răspunsuri ca să putem încheia la timp. Vreo șapte, șase, șapte minute. măcar să încercăm să ne mai recuperăm din întârziere. Doamna Ernst. Mulțumesc. Da, e vorba de cum stau lucrurile cu noi. Nu știu. Nu știu dacă putem spune că am terminat și că mai am doar două întrebări. Nu împărtășesc părerea repetată în repetate rânduri și anume că ar trebui să ne mulțumim cu ce se știe în linii mari și că nu ar trebui să intrăm în detalii. Nu știu, nu știu în general și nu e suficient pentru mine. Aș dori uh, să pun următoarea întrebare. De ce deputații, colaboratorii, personalul din Parlamentul European, de ce nu au uh, un sistem care să le permită să decodifice mail-urile codificate și un sistem care să le permită uh, să semneze în mod codificat uh, mail-urile. De ce nu? Și puteți să-mi explicați de ce nu considerați că e corect? Aș dori de asemenea să știu câți angajați sunt responsabili de siguranța IT în Parlamentul European. Uh, Uh, sau poate nu există un asemenea departament, aș dori să știu cum stau lucrurile. Există audituri uh, independente? Se realizează? Uh, aceste audituri se fac? Teste de penetrare? Sau au fost și nu se mai fac? O întrebare decisivă pentru a putea vedea dacă avem de-a face sau nu de cu siguranță. o altă întrebare. Rămân în continuare în Parlamentul European. Puteți spune că atacuri, dacă au existat dacă au existat atacuri uh, asupra unei instituții, dacă atacatorul ar putea folosi datele unei instituții pentru a accesa datele altei instituții. Puteți să-mi spuneți dacă acest lucru nu se poate întâmpla? ce faceți pentru a descoperi virus și uh, software-ul uh, negativ. În ceea ce privește transparență, dacă s-ar ajunge la un atac asupra Parlamentului, cine ar fi informat? Există obligație de notificare și uh, în ce condiții grupurile politice, șefii grupurilor politice ar fi informați. Ce știți aici? Cât de sigure sunt ședințele în camera pe care le purtăm aici tot timpul și aici aș dori să primesc un răspuns. Există multe întrebări și sunt uh, de părere că ne datorați un răspuns. Da, și întrebarea importantă este cea legată de testele de penetrare. A fost deja adresată de domnul Albrecht și nu am primit un răspuns uh, mulțumitor și nu cred că, insistând, vom primi un uh, răspuns detaliat. A existat și întrebări generale legate de siguranță importante, dar nu relevante pentru anchetă. Focus in particular on the... Aș dori să rog domnii să se concentreze asupra elementelor relevante pentru ancheta noastră. Ați pus întrebări pentru domnul Vilana și domnul Dezură. Domnul Vilana? Oui, merci beaucoup. Et, et ce sont tous, tous questions absolument... Da, am primit uh, întrebări foarte importante foarte interesante. Ce privește semnătura electronică, după câte știți, am introdus uh, recent această semnătură electronică și nu e vorba de ceva care se folosește actualmente. De fapt, folosim acest sistem așa, într-un fel de sistem pilot, de încercare. Deci nu am generalizat această metodă din motivele pe care le-ați menționat tocmai și dumneavoastră, adică trebuie să definim nivelele de securitate pe care ni le dorim când vine vorba de folosirea acestei semnături electronice. Cât privește testele de penetrare, răspunsul este pozitiv. Da? Efectuăm acest gen de texte, teste tot timpul. Încercăm să facem verificări împreună și cu CERT. Cu toate acestea, dacă dumneavoastră credeți că trebuie să mergem încă și mai departe și să audităm cumva cu un auditor extern această procedură, eu cred că este o idee bună. Dar, pe de altă parte, vreau să vă spun că noi efectuăm în mod regulat aceste teste care vizează nivelele de securitate și de penetrare ale sistemelor, dar nu e vorba aici de auditare externă. Însă eu sunt foarte deschis și sunt foarte interesat chiar de o astfel de idee. Mi-ar plăcea să știu ce crede un editor extern despre testele noastre de securitate, însă aș mai spune un lucru. Dacă ne cantonăm la nivelul Parlamentului, nu ar fi prea util. Un astfel de lucru ar merita să se facă cel puțin în, în cooperare cu celelalte două mari instituții care lucrează cu noi, cu Parlamentul, mă refer la Comisie și la Consiliu. Și asta mă duce cu gândul la a treia întrebare pe care mi-ați adresat-o. Și anume, e vorba de cât de siguri suntem noi că nu se folosesc alte instituții pentru a ne ataca pe noi, Parlamentul. Nu suntem siguri 100%, însă pot să vă spun că sistemul nostru și task force-ul CERT EU tocmai la asta servesc și anume să se declanșeze alerte dacă se întâmplă așa ceva. Și poate să se întâmple așa ceva. Dacă a avut loc un incident în altă instituție, să zicem la comisie, Parlamentul este imediat alertat. Asta s-a și întâmplat și noi am fost deci anunțați și am luat măsurile care se impuneau gândindu-ne că am fi putut să fim noi următoarea țintă. Și de fapt asta a funcționat. A funcționat ca metodă de protecție. Pot să vă spun că a funcționat. Însă nu pot să vă spun nimic despre 100%. Doamna președinte, întrerupe. Domnul Vilela, continui? Nu, mă opresc aici, spune domnul Vilela, domnul de Zur. Da, foarte pe scurt. În primul rând, încriptarea. Un astfel de sistem nu este ușor de pus în aplicare. Și așa cum ne spun și experții, încriptarea este greu de uh, pus în aplicare. Poate ar trebui să avem o soluție mai ușoară, mai ușor de pus în aplicare pentru telefoane, pentru mail-uri decât încriptarea. Uh, și mi s-a pus și întrebarea legată de detectarea intruziunilor. Noi folosim uh, sistemele cele mai sofisticate disponibile pe piață, toate informațiile pe care le putem noi căpăta, însă vreau să vă spun că toate sistemele de uh, detectare ale incidentelor și toate softurile și măsurile care au fost, să zicem, puse în aplicare nu vin din Europa. Ele vin din altă parte a lumii și nu ține de mine să spun asta aici, în acest comitet, în această comisie. Însă vreau să vă spun că soluțiile și uh, tot ce înseamnă luptă împotriva virusilor și atacurilor și tot ce înseamnă soluțiile tehnice pentru cloud pe care își dorește domnul Vilela, toate acestea presupune uh, o serie de soluții pe care noi nu le avem astăzi în companiile europene, din păcate, și ar fi minunat să avem aceste soluții care să emane de aici în Europa. Vă mulțumesc foarte mult, îmi pare rău că ne-am lungit un pic pentru această întârziere, vă rog să ne scuzați. Mulțumesc uh, celor de la prezidiu care au făcut prezentări, care ne-au adus contribuții. De bună seamă putem trage anumite concluzii utile, poate nu tot ce ne-am dorit, dar cred că este un bun început. Este important să avem și această contribuție cât privește bugetul. În condițiile în se vorbește tot mai mult de strângerea curelei și, pe de altă parte, când aud uh, câți bani investesc adversarii noștri în materie de securitate, mă gândesc că Ehm, ne trebuie totuși o protecție sporită și este o chestiune cât se poate de serioasă. Mulțumesc foarte mult și invit pe următorii ehm, pe următorii vorbitori aici la prezidiu. Um, Bine, dragi colegi, haideți să începem uh, a doua sesiune. Rolul uh, controlului parlamentar al serviciilor de informații la nivel național într-o era a supravegherii de masă. Partea a treia, deci uh, Rocky 3, cum doriți noastră. În fine, aș propune, dacă sunteți de acord, dacă invitații sunt de acord, să combinăm cele două părți ale acestei sesiuni și să ascultăm uh, întâi pe cei trei invitați și apoi să punem întrebările. În primul rând, urăm bun venit uh, domnul Armand de Decker, vicepreședinte al Senatului Belgian, membru al Comisiei pentru Monitorizarea Serviciilor uh, uh Comisiei de Control a Serviciilor de Informație, apoi domnul Ghira Pai, uh, președintele acestui, uh, acestei comisii de control a serviciilor de informații, Comitetul R, și apoi domnul Carsten Lauritsen, care a mai fost și dimineața aici, membru al Comisiei Comisie pentru Afaceri Juridice și purtător de cuvânt pentru afaceri juridice al Parlamentului Danez. Le urăm bun venit. Uh, și aceeași procedură, o prezentare scurtă de maximum 10 minute a fiecare, pentru fiecare invitat, în ordinea în care v-am prezentat. Intervenție fără microfon. Deci, cum doriți dumneavoastră să vă împărțiți timpul? Domnul de Decker, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc în primul rând pentru invitație, care practic nu face decât să continue relațiile existente între Senatul belgian și Comisia de noastră, pentru că mi amintesc că m-ați mai invitat acum câțiva ani la Parlamentul European în legătură cu raportul Echelon, care a fost etapa anterioară a problemei care ne preocupă astăzi. Deci, pentru început, haideți să vă explic cum funcționează sistemul belgean de control, pentru că am impresia că toate aceste probleme sunt legate și de capacitatea de control a ceea ce fac agențiile de informații și vă voi explica rapid cum funcționează lucrurile în Belgia. Vă reamintesc, deci, cadrul juridic care practic începe prin legea din 10 iulie 91, deci încă de pe acum 22 de ani, s-a adoptat legea belgiană prin care se organizează controlul serviciilor de informații și polițienești. Deci Parlamentul belgian mm, a, poate acum să exercite un control parlamentar asupra serviciilor de informații pe de o parte și serviciile polițienești pe de altă parte. În contextul de care ne ocupăm astăzi, sigur că nu, vă nu mă voi ocupa de controlul serviciilor de poliție, ci dar uh, cel al serviciilor de informații. Ca să putem controla în mod real uh, siguranța belgiană, siguranța de stat, adică un serviciu civil de informații și, pe de altă parte, serviciile generale de informații și securitatea forțelor armate, legea organică a creat și organizat Comitetul Permanent de Control al Serviciilor de informații, așa numitul Comitet R. Controlul acestor servicii de informații în Belgia se exercită în principal, în termen parlamentar vorbind, doar de către Senat. Cu siguranță în viitor Camera Reprezentanților va avea această funcție, deci există o comisie specială la Senat care monitorizează ce face Comitetul R. Și această comisie senatorială e compusă din cinci senatori și de drept e prezidată de președintele Senatului. Comisia asta supraveghează și însoțește funcționarea Comitetului R și Comisia Parlamentară de Monitorizare are puterea în numele Senatului să însărcineze Comitetul R cu de anchetă și control să ia cunoștință de toate rapoartele de control exercitate de Comitetul R să se comunice dosarele de anchetă pentru a permite Senatului să își pregătească concluziile generale și să elaboreze, dacă e cazul, recomandări. Comitetul R e compus la rândul lui din trei membri, avocatul general domnul Rapai, în dreapta mea, și președintele, este președintele Comitetului R, membrii eh, numiți de Senat. Și acest Comitet R prin anchete de control verifică dacă actele unui serviciului de informații au încălcat în mod nerezonabil sau nedrept uh, drepturilor și libertăților persoanelor sau dacă uh, le lipsește eficiența sau coordonarea. Deci se verifică respectarea libertății individuale, și pe de altă parte se verifică eficiența acestor servicii dacă e cazul, poate emite un aviz neobligatoriu privitor la măsurile politice necesare pentru a preveni, pentru a elimina lipsurile constatate sau să facă recomandări care eventual pot fi transformate în propuneri de lege. Ca organ al Parlamentului, Comitetul R nu are așadar niciun fel de legătură ierarhică, evident, cu serviciile de informații pe care le controlează. Constatările acestuia sunt puse la dispoziția Comisiei Parlamentare de Monitorizare a ministrului competent sau ministrilor competenți, și anume ministrul justiției, ministrul apărării și, desigur, prim-ministrul, dacă e necesar, și a celorlalte autorități competente, dacă e cazul, în funcție de dosare, cum ar fi Ministerul de Externe, în funcție de împrejurări, care trag sau nu concluziile necesare și sau iau măsurile necesare. Parlamentul poate utiliza rezultatele anchetei de control, după cum spuneam, ca să uh, aibă inițiative legislative și pentru a-și exercita funcția constituțională de control a puterii executive, al puterii executive. În afacerea PRISM, Comisia de Monitorizare a invitat Comitetul ER să demareze trei anchete. Domnul Rapai ne va vorbi despre asta. E clar că în ochii Comisiei Parlamentare, interceptarea masivă a comunicațiilor de către serviciile unei țări care se autodenumește prietenă sau aliată, se face sub pretextul luptei împotriva terorismului, însă măsurile luate sunt, după cum ni se pare, totuși măsuri care încalcă grav valorile fundamentale pe care pretind că le apără în materie de luptă împotriva terorismului, desigur. Nu dăm dovadă de niciun fel de naivitate, că așa ceva nu este acceptabil și acest studiu justifică recursul la măsuri speciale de supraveghere, dar nu justifică o colectare masivă și nediscriminată, indiscriminată a datelor confruntați cu probabilă interceptare masivă a sistemelor noastre informatice din partea serviciilor. Asta se spune din Statele Unite, spun probabil, pentru că anchetele sunt în curs de desfășurare și nu vreau să fac vreo afirmație categorică. La fel au fost prudenți și invitații anteriori. Multe anchete sunt încă în curs de desfășurare și ele vor fi de o importanță deosebită în continuare aceste interceptări masive poate că au fost uh, făcute și cu uh, ajutorul unui stat membru al UE, ceea ce este o chestiune fundamentală, cred. Și astfel încât un răspuns comun uh, la nivelul Uniunii Europene cred că este necesar, independent de ceea ce se poate face în fiecare stat membru. La fel, consider că o analiză a acestei situații între țările aliate din NATO. Totuși, hai să ne reamintim că NATO e principal instrument de securitate și apărare al Europei. Așadar, eh, și NATO trebuie să se ocupe de chestiunea asta și să rezolve problema relațiilor între țări aliate, pentru că, totuși, e uimitor că între țări aliate Iată, există asemenea activități de supraveghere. Și, de asemenea, mi se pare un pericol și poate deja se întâmplă, și anume, anumite state membre ale Uniunii Europene negociază diferite acorduri cu Statele Unite în mod individual sau, mă rog, bilateral. De aceea vorbesc de o discuție în cadrul Uniunii Europene și în cadrul NATO, discuție care trebuie să aibă loc. Și marea problemă în general, care e strânjenitoare pentru guvernele europene, provine tocmai din același proces pe care l-am uh, luat la cunoștință acum 10 ani când am analizat Echelon, și anume mai multe state membre ale Uniunii exercită activități de aceeași natură. Recent, Uh, o televiziune franceză, am asistat la o dezbatere la care a participat domnul Jacques Catalei, care vorbea în nume personal, însă spunea cu experiența uh, sa, a fost uh, an de zile secretar general la Elisee, spunea domnul Atali, colegilor săi invitați la emisiune, că Franța face același lucru și dacă putea să facă mai mult, ar fi făcut mai multe Asta e realitatea concretă a activităților acestora de ascultare și interceptare. Vorbesc de Franța, dar cred că toate marile state europene fac la fel. La alte niveluri, nu voi, nu voi spune la alte șalon, însă e o realitate. Deci întotdeauna ne izbim de, de chestiunea asta, principiilor, principiilor fundamentale care trebuie fi, să fie controlate de comisii parlamentare ca aceasta și uh, să fie supusă unui control parlamentar în statele membre, reamintesc că majoritatea statelor membre încă nu dispun de control parlamentar față de serviciile lor de informații. Deci e totuși un element foarte important, cred eu. Și cred că între statele membre și între statele membre NATO trebuie să domnească reguli de bună conduită. Și acestea trebuie să fie norma, fără să fim naivi sigur, însă încercând mai ales să evităm uh, acorduri strict bilaterale, pentru că uh, acestea ar prejudicia unitatea politică a Europei. Bun. În urma acestor interceptări, și asta s-a spus în grupul anterior de invitați, uh, trebuie să Mm, dispunem de o independență informatică la nivel european. S-a spus adineaur că majoritatea sistemelor informatice pe care le utilizăm nu sunt europene, nu au o origine europeană, cu toate consecințele în termen de risc, pe care le cunoaștem foarte bine. Și le cunoșteam și când le-am cumpărat. Ar fi trebuit să dezvoltăm noi sisteme europene. Cu mai mult de, 100, de mai mult de 500 de milioane de cetățeni ar Trebuie să fie posibil așa ceva. Bun, cam astea ar fi elementele pe care vreau să vi le spun atenție și acum dau cu domnul Rapai. Madame la Présidente, je m'associe évidemment. Domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc domnului de Decker. E bine și important ca organul de control uh, național să poată să, poată, să, să coopereze cu Parlamentul European și cu alte instituții europene. Belgia are două servicii de informații, unul civil, siguranța statului, care ține de Ministerul Justiției și care nu este activ decât pe teritoriul Belgiei. Celălalt serviciu de informații are caracter militar, ține de Ministerul Apărării și poate să opereze, să acționeze atât în Belgia cât și în străinătate. E important să se știe asta, nu este la fel în alte, în alte țări. Să se știe așadar că cele două servicii de informații de la noi nu au competențe polițienești sau judiciare. În Belgia, Belgia controlul este exercitat mai ales de către uh, puterea uh, legislativă prin acel comitet uh, R, așa cum v-a spus domnul de Decker. Comitetul este compus din trei membri, desemnați de Senat și acest caracter colegial este important, el garantând independența Comitetului față de guvern, dar și față de serviciile de informații însele. Comitetul are mai multe sarcini care îi revin, cel puțin trei sunt interesante în speță. În primul rând, noi facem acele anchete de control, cum le numim noi, din proprie inițiativă, la cererea ministrului de resort sau a Parlamentului. Și noi putem de asemenea să deschidem o anchetă după ce a avut loc o plângere sau o denunțare din partea unui cetățean, un denunț. De la crearea comitetului nostru, acum 20 de ani, mai bine de 200 de astfel de anchete au fost conduse unii ele au fost și menționate aici, SWIFT, zborurile organizate de CIA, Echelon, dar și o anchetă care privește ascultarea uh, vorbirilor din, batiment, din clădirea, mă scuzați, Justus Lipsius. Este foarte important ca uh, calitatea și colonarea serviciilor noastre să fie în atenția noastră, ceea ce ne diferențiază de uh, colegii uh, olandezi. Noi punem accentul în special pe eficacitate. Ne dorim, deci, până la urmă, un control democratic constant cu salvgardarea libertăților și drepturilor, dar mai ales cu garantarea bunei funcționări ale serviciilor. A doua sarcină, comitetul din anul 2003 încoace are posibilitatea să controleze interceptările realizate de Serviciul de Informații Militare acesta poate să intercepteze comunicațiile, telecomunicațiile și în străinătate, într-un perimetru foarte bine definit. E vorba de protecția trupelor staționate în străinătate sau a resortisanților belgieni în străinătate. De 2 ani de zile încoace, această competență poate să fie realizată pe o anumită frecvență bine determinată iar după acești doi ani, comitetul nostru își dorește o anchetă de control tocmai pe acest aspect. În ultima vreme, noi am organizat o misiune legată de metoda de colectare a informațiilor și din 2010 avem niște competențe destul de importante care sunt acordate serviciului de, de, de informații, inclusiv uh, colectarea de date bancare, iar comitetul nostru are un fel de funcție așa de tribunal, deci are niște competențe jurisdicționale, dar uh, în sensul că hotările sale sunt definitive și nu se poate face apel, nu există recurs. Noi examinăm principiul legalității, subsidiarității și proporționalității de la caz la cal. caz. Vreau să menționez că aceste competențe conferite de lege, de legea din 2010, înseamnă că operațiunile nu vizează decât mm, ce se întâmplă în Belgia. Țintele trebuie să fie specifice, amenințările trebuie să fie specifice și bine determinate. Deci nu e vorba aici de interceptări masive sau strategice, cum se întâmplă în alte țări. Comitetul nostru a fost însărcinat cu trei anchete, însărcinat de către Senatul Belgiei. O altă, a patra anchetă, li s-a alăturat și aș dori să uh, spun mai multe despre ele primele trei și un pic despre a patra. Prima anchetă. Aș da titlul ca să puteți înțelegeți despre ce este vorba. Ancheta de control privitoare la poziționarea de informații ale serviciilor de informații belgiene în ceea ce privește capacitățile de recolta, de colectare și exploatare masivă a metadata din partea unor anumite state și modul în care aceste state practică uh, un spionaj politic, e vorba de state prietene. Cu această anchetă ce înseamnă că ne dorim? Dorim să știm dacă uh, aceste țări au, da dovadă sau nu de, o astfel de un astfel de comportament, mă refer la colectarea masivă de date și de spionaj politic. Audierile sunt în curs. Rezultatele vor fi știute la sfârșitul săptămânii viitoare. Nu pot să vă spun mai multe acum, astăzi, cu atât mai puțin cu cât prin lege noi trebuie întâi să prezentăm concluziile în uh, fața comitetului nostru. A doua uh, anchetă se referă la natura juri, de natură juridică și se concentrează pe viața privată, protecția datelor, schimbul de date pe plan internațional și noi de mai mulți ani încoace insistăm asupra importanței uh, pe care o, ară, o au regulile care trebuie să uh, fie urmate în cadrul acestui schimb de date pe plan internațional. A treia anchetă se referă la anumite măsuri, care, anumite informații care au putut fi culese care să, poată, poată să dăuneze potențialul științific și economic al Belgiei. A patra anchetă se referă uh, la ceva menționat într-o plângere al uh, baroului avocaților neerlandofoni din Bruxelles. Cu aceste, aceste anchete, noi încercăm să ne punem uh, în aplicare competențele care sunt destul de vaste. Avem competența de a audia orice persoană, considerăm noi că este utilă anchetei, și nu se pune problema secretului profesional aici, iar comitetul poate să facă orice fel de constatări și poate chiar să uh, sequestreze obiecte și documente care pot să fie bune pentru o anchetă. Avem propriile noastre active și putem să fac, arhive și putem să facem apel la diversi experți uh, de pe lângă Senat. În acest sens, putem să vă spunem că avem examinarea unor eh, surse deschise, colaborăm aici cu Matias Vermeulen și așa mai departe. Deci, iată, suntem în faza de adunare, de colectare de date cu aceste anchete și nu putem să vă spunem mai multe așadar, însă putem să vă spunem că, ca și dumneavoastră, în fiecare zi avem noi și noi elemente noi care apar și nu putem să ne antepronunțăm privind ce se va întâmpla în viitor. Aș uh, încheia cu vreo două sugestii și mă refer aici la rolul pe care ar putea să-l joace de pionierat al Parlamentului. Primul rând, crearea unui organ de control um, pe plan european, în octombrie 2010 a avut loc o a șasea conferință a organelor de control parlamentare pentru serviciile de informații din statele membre. Uh, state membre plus Elveția și Norvegia. Această conferință s-a încheiat cu o declarație limită de la Bruxelles în care se spune, printre altele, noi recunoaștem, între altele, nevoia și utilitatea unui schimb de informații mai intensiv între organele de control parlamentare. Comitetul Permanent R belgian a luat o inițiativă, a creat un site web European Network of National Intelligence Reviewers, ENIR. Rezultatele nu sunt grozave, cu excepția unor colaborări punctuale între Olanda, Germania și Norvegia. Nu avem multe alte lucruri de semnalat ca și cooperare. E nevoie de bugete în consecință pentru această colaborare, așa cum uh, a fost recomandat și de către profesorii audiat săptămâna trecută, Cameron și Lee mai mult decât atât, dacă Parlamentul dorește să ne susțină în acest demers cu site-ul pe care l-am menționat, ar fi excelent. Un al doilea aspect, știți foarte bine acea regulă a serviciului terț despre care s-a vorbit. Este o regulă foarte importantă, însă nu cred că asta poate să fie cumva adus în discuție privind uh, un organ de control Așa cum au spus experții, săptămâna trecută s-a spus overseers are not to be seen as third parties. Cei care controlează nu pot să fie părți terțe. Este exact ceea ce interpretăm și noi. Ne uităm nici prudența de rigoare, pentru că nu dorim să punem în uh, pericol funcționarea însă și a serviciilor de informații belgiene, însă să știți că am discutat asta la cea de-a șaptea uh, conferință a organelor de control parlamentar care a avut loc în Berlin în 2011, însă din acel moment încoace încă nu s-au luat măsuri, încă. Mă opresc aici și aștept întrebări, dacă bineînțeles doriți să puneți întrebări. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! O să dau cuvântul ultimului uh, vorbitor, domnul Laurin din Parlamentul danez. Dați-mi voie să vă mulțumesc în primul rând pentru această invitație. Aș dori să vă explic pe scurt despre controlul parlamentar pe care îl aplicăm în Danemarca și aș dori să vă ofer perspectiva noastră asupra cazului Snowden. Am să vorbesc despre organele de control și am să vorbesc apoi despre măsurile luate de Parlamentul danez în ceea ce privește aceste cazuri de mare actualitate. Unii dintre dumneavoastră, mulți, poate, uh, ar crede că Danemarca este o țară progresistă, dar uh, lucrurile nu stau așa când vine vorba de organele noastre parlamentare de anchetă. Pentru că, practic, nu le controlăm. Anul trecut s-a prezentat un uh, proiect de lege care a fost adoptat în cele din urmă pentru a crea un nou organ de supraveghere și control al serviciilor uh, de informații. Dar acel organ de supraveghere și de control are competențe limitate. Nu putem uh, desfășura o inspecție la fața locului a instalațiilor uh, serviciilor de informații. Nu putem obliga persoanele uh, care lucrează pentru serviciile de informații să vină la anumite întâlniri să fie prezente, dar putem prelucra plângeri ale cetățenilor nu există o independență reală aici. Există apoi o comisie parlamentară de control a serviciilor de informații, o comisie care există de mulți ani, așa numită Comisie de Control a Parlamentului. În realitate nu e o comisie de control în sine, e vorba de un grup de deputați care pot lua legătura cu serviciile de informații pentru a lămuri anumite aspecte. E o comisie care există de mulți ani, ne permite să accesăm diferite informații, dar guvernul este cel care decide în cele din urmă ce documente va putea analiza acea comisie. Ce documente îi se prezintă? se prezintă statistice, date statistice, de pildă, se spune că trebuie să existe un caracter proporțional între activitatea desfășurată de acea comisie și activitatea desfășurată de serviciile de informații. Dar dacă se încalcă de pildă o lege, tot ce poate face acea comisie este să informeze Ministerul Justiției. Nu e vorba, prin urmare, de o, de o entitate de control cu competențe clare Iată cum stau lucrurile în Danemarca. Ce se întâmplă însă când vine vorba de ultimele evenimente de mare actualitate? Protecția datelor devine un subiect tot mai important în Danemarca. Încrederea pe care o, are, pe care o au cetățenii în serviciile de informații este considerabilă. Cetățenii au încredere în instituțiile publice și în multe cazuri această încredere este justificată. Există multe uh, multă încredere în serviciile publice și multă încredere în serviciile de informații. În aceste ultime luni, uh, atenția s-a concentrat în deosebire asupra protecției datelor cu caracter personal, nu doar în ceea ce privește recentul caz Snowden, ci și, uh, de pildă, acuzațiile că uh, telefonul cancelarului german ar fi fost ascultat. A existat, în plus, un caz al unui pirat Eh, informatic din Suedia și eh, cazul unui pirat eh, IT din Danemarca, un individ foarte tânăr care a colectat foarte multe date timp de câteva luni și nimeni nu și-a dat seama. De pildă, a accesat parolele conturilor de e-mail ale, ale unor comisari din cadrul poliției. Cu alte cuvinte, putea accesa informațiile pe care și le trimiteau uh, unii altora funcționari ai poliției, funcționari de înalt nivel. A fost uh, descoperit în cele din urmă și nu era vorba de ingerința unei puteri străine, nici măcar nu erau, uh, să le spunem așa, pirații IT în adevăratul sens al cuvântului. când uh, acești indivizi au fost prinși în cele din urmă, au fost uh, uh, luați desculți din casă cu calculatorul în brațe. Sunt cazuri izolate, dar evident și cazul Snowden a atras atenția asupra acestui subiect. Până acum, guvernul nu a creat nicio comisie de anchetă. În declarațiile lor în fața Parlamentului, eh, minister, ministrul Justiției a afirmat că în măsura cunoștințelor sale, nu a existat nicio entitate, nicio instituție daneză care eh, să fi făcut obiectul eh, unor atacuri. Nu spunea, nu vorba de vreo anchetă care să se fi desfășurat, spunea pur și simplu că nu existau informații. Există, de asemenea, o autoritate pentru protecția datelor personale, respectiva entitate ne-a spus că așteaptă uh, rezultatele anchetei care se desfășoară în cadrul Uniunii Europene. În cadrul Comisiei de Justiție a Parlamentului European, i s-a cerut ministrului de justiție să uh, încerce să contacteze alte servicii de informații, mai concret NSA, pentru a încerca să ajungă la un acord. Ministrul de justiție a răspins acea propunere. Acea comisie de control parlamentar despre care vorbeam ar dori să știe în ce măsură se va realiza o anchetă acestor evenimente. Trebuie să știți, în primul rând, că deputații uh, din cadrul acelei comisii sunt legați de obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor discutate în cadrul acelei comisii. Prin urmare, eu nu vă pot da informații referitoare la activitatea comisiei. Guvernul danez se, confir, se confruntă cu tot mai multe presiuni, cu dorințe, cu uh, cereri din partea populației de a afla ce se întâmplă, ce face acea comisie, ce se întâmplă um, pe internet. Primul ministru și ministrul de justiție au fost de asemenea criticați pentru că afirmam repetate rânduri că nu există nicio problemă, toate regulile sunt respectate. Eu, sincer, mă îndoiesc, dar acesta este sistemul pe care îl avem. Într-adevăr, în sistemul danez, trebuie să vă spun că nu există instanțe reale de control. Poate că vă place sau nu, dar sistemul danez funcționează în acest fel. Nu se controlează serviciul de informații. Nu le putem spune oamenilor că totul se controlează, când de fapt lucrurile nu stau așa. În urma acestor descoperiri, Noi am aplicat o serie de măsuri derivate din legislația europeană. Avem propria noastră excepție în ceea ce privește cooperarea în domeniul um, justiției. Anul trecut a fost uh, alocat un, alocat un volum de 810 milioane de, de date. A fost, s-a, a fost analizate datele captate de serviciile de poliție, de servicii de informații, de pildă, în lupta împotriva terorismului. Din acel volum de 810 miliarde, o mică proporție, o proporție infimă viza uh, terorismul de pildă. Uh, Iată de ce s-a ridicat întrebarea proporționalității acelor măsuri de interceptare a datelor. Pentru a conchide, aș dori să vă spun că în cadrul Comisiei de Afaceri Politice din Parlament redactăm un raport în ceea ce privește serviciile de informații, protecția datelor. Eu, personal, mă simt îngrijorat în ceea ce privește protecția datelor în Danemarca, în Europa. Dar cred că cel mai bine ar fi să existe o legislație eficientă la nivel european. Iată de ce Comisia Liberii se pare aici atât de importantă. Poate am reușit să punem pe picioare o directivă pentru protecția datelor sau o măsură pe care să putem și să o aplicăm și noi în Danemarca. Cred că e nevoie de o protecție reală a datelor pe internet și a informațiilor cu caracter personal. Închei și, bineînțeles, mă aflu la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebare. Mulțumesc, domnule Lauritzen. Bun, acum sesiunea de întrebări și răspunsuri. Unii colegi au trebuit să plece, dar uh, asta este, îmi pare foarte rău. Trebuie să vă transmit scuze numele lor. Este sfârșitul săptămânii noastre parlamentare și au uh, zboruri către casă. În fine, dau cuvântul uh, domnului Moraes. Bun, îmi cer și eu scuze. Asta nu reflectă calitatea intervenției dumneavoastră. Ceea ce a spus a fost foarte important. În aceste sesiuni, după cum a spus Sofia, noi încercăm uh, să mm, surprindem ultimele mm, informații în legătură cu dimensiunile uh, controlului din statele membre și aș ruga colegii din Senatul Belgian În primul rând, dacă ne pot aduce clarificări, această comisie de monitorizare belgiană poate să aibă competențe la nivel internațional sau mi-ați dat impresia ambii că puterile actuale pe care le aveți, mă rog, vă permit să primiți plângeri individuale, ce e, ceea ce e mai bine decât uh, ceea ce există în alte părți, există o anumită deschidere, acele plângeri individuale sunt tratate, se pare că există anumită transparență în modul în care tratat acele plângeri, dar întrebarea mea este uh, vi se, pune, vi se pun bețe în roată atunci când au apărut acele uh, acuzații NSA Dumneavoastră sunteți belgieni și aveți, instituțiile europene sunt belgiene. Acordurile noastre de control și de monitorizare au, v-au permis sau nu să investigați aceste acuzații sau credeți că e nevoie de o reformă, pentru că auzim aici de, la, de tot felul de acorduri de monitorizare din statele membre și sistemele acestea au nevoie de reformă. Vă rog, sunteți parlamentari, vă rog să ne spuneți, uh, sunteți uh, mulțumiți de acordul acesta de, de monitorizare sau uh, ele vă îngrădesc? Și pentru colegul danez, am, ne-am întreținut aici cu colegii dumneavoastră din, sau omologii dumneavoastră din Suedia, au existat uh, acuzații de spionaj uh, în alte țări nordice, nu știu dacă puteți, între care Danemarca, noastră a spus că nu au fost multe acuzații în legătură cu Danemarca, dar totuși, iată, asta este una din ele. Asta a spus că nu se fac destul la nivel european. aici ar putea fi fost târnită uh, îngrijorarea publică. Dacă uh, așa au stat lucrurile, a existat dezbatere publică în Danemarca, deci, care, ce model urma noastră? Un model european? Un model nordic? care ar fi cel mai bun uh, model de, de monitorizare, de control? Pentru că iată câte, câte acuzații apar. Vă rog să ne oferiți un punct de vedere. Your um, oversight arrangements, you're building a new one. Thank you, Claude. I'm going to ask our... Mulțumesc, Claude. Vă rog, uh, invitații, dacă ar putea răspunde la aceeași uh, ordine, Decker. Mulțumesc foarte pe scurt. Domnul Pai uh, va continua cele spuse de mine în legătură cu, de mijlo- în legătură cu mijloacele de care dispunem, în legătură cu acest fenomen important la nivel internațional. Aș spune că doar constat deja că atunci când uh, a apărut afacerea Eșelon acum 10 ani, doar două parlamente au făcut o anchetă. Comisia din Senatul Belgian și Parlamentul European. Doar, uh, doar noi am făcut așa ceva și e clar că atunci când Comitetul R este însărcinat cu anumite anchete, el colaborează cu serviciile de informații. Și clar că un anumit număr de informații, totuși, uh, intră în posesia acestui comitet, care întotdeauna trebuie să selecteze între informațiile pe care le poate comunica și cele pe care nu le poate comunica, dar fiindcă în materie de informații, uh, secretul sursei este un element fundamental, dar oricum Cred că cu acest tip de activitate pe care o facem acum și cu PRISM, va, mm, guvernul belgian va avea uh, o mai mare greutate în ceea ce va spune la nivel internațional, pentru că, iată, nu avem informații, dacă nu avem informații sub, atunci nu putem nici să ne ridicăm uh, vocea și de teamă să nu fim ridicoli. Cât despre mijloacele juridice și tehnice, dau cuvântul colegului meu. Da, în câteva cuvinte, haideți să vă explic competențele comitetului. Cred că avem destule legi la dispoziție, dar trebuie să ne gândim că noi avem uh, în competența noastră monitorizarea serviciilor de informații belgene și doar aceste servicii, pentru că nu avem uh, competențe în legătură cu serviciile străine prezente în Belgia și active în Belgia. Anul trecut la cererea fostului președinte al Senatului, am uh, făcut o anchetă în legătură cu modul în care serviciile belgiene monitorizau serviciile de informații străine active în Belgia, în Belgia atunci când ele aveau o diasporă importantă în Belgia. Am încercat să de modul în care lucrau serviciile belgiene în supravegherea serviciilor străine dar sigur că e ceva foarte dificil de ce serviciile străine sunt servicii, între ghilimele, prietene. Cel puțin cele care dispun de o diasporă importantă pe, teritoriul, pe teritoriul belgean. Deci trebuie să plecăm de la principiul că noi trebuie să fim activi pentru a supraveghea activitatea de supraveghere a serviciilor belgiene uh, din partea serviciilor belgiene a serviciilor străine prezente în Belgia, mai ales la Bruxelles, a serviciilor prietene. Deci, cu mijloacele de care dispunem, trebuie să ne stabilim prioritățile. Dar, până la urmă, iată că nu se regăsește asta în lege. De ani de zile sugerăm ca în legea privitoare la serviciile de informații să se menționeze expres faptul că serviciile trebuie să monitorizeze activitățile serviciilor străine pe teritoriul belgian. Ar fi o măsură care permite serviciilor belgiene să fie mult mai active în acest domeniu. Capacită, capacitatea comitetului de control uh, sunt, e destul de limitată. Avem doar uh, trei membri uh, da, dar avem și un serviciu de anchetă, avem și, avem și un serviciu juridic la dispoziție, un serviciu de documentare și un aparat administrativ, deci totuși e vorba de 25 de persoane, mai mult sau mai puțin, pentru a controla serviciile belgiene, care totuși au multe de făcut, mai ales aici la Bruxelles. Un punct delicat și foarte delicat. Când vorbim despre informatică, trebuie să avem la dispoziție informaticieni de top, concurența a fost enormă, investițiile sunt și ele considerabile, Belgia se confruntă, la fel ca multe alte țări, ca Uniunea Europeană general se confruntă cu dificultăți bugetare, ceea ce nu este un semn bun uh, pentru ceea ce se va întâmpla în anii care vin. Este un aspect foarte important. Investițiile în tot ceea ce înseamnă securitate, mai ales în materie de protecție a infrastructurilor informatice și de telecomunicații în Belgia. A existat o decizie a Guvernului ca urmare a unei recomandări din 2011 și în declarația sa din 2011 guvernul a reluat aceste recomandări, dar asta și ca urmare a evenimentelor în care au fost implicate dintre companiile noastre după decizia de a investi sume relativ importante pentru protecția circuitelor sale, de, circuitelor sale informatice, ceea ce e un început. Mă rog, eu sunt destul de critic, dar vreau să spun totuși că de ani de zile comitetul nostru uh, cere guvernului belgian să ia asemenea măsuri și iată că trebuie să apară afacerea Snowden pentru ca în sfârșit să se miște lucrurile la nivel bugetar sau politic. Mulțumesc! Mulțumesc. Și domnul Lauritsen. thanks for the question. Mulțumesc. Da, în ce privește serviciul sau sistemul danez, după cum am spus în prezentarea mea, De anul trecut avem o lege nouă în legătură cu controlul parlamentar, un control independent al serviciilor de informații, dar înainte de această lege, serviciul juridic a făcut un studiu în Norvegia, în Marea Britanie, și apoi, uh, timp de 10 ani, uh, Comisia Juridică a făcut uh, o întreagă muncă de documentare și asta se vede în legea adoptată anul trecut. Și dacă avem acum această discuție în legătură cu o nou, o nouă legislație, dacă am avea-o acum, rezultatul ar fi diferit, tocmai având în vedere afacerea Snowden. Însă legea a apărut anul trecut și nu acum. Și nu cred că se va mai putea schimba de grabă. Știți că sunt uh, tot felul de dezbateri parlamentare, dar nu cred că legea se va modifica uh, pentru a exista mai mult control parlamentar sau uh, juridic al serviciilor de informații. Nu prea cred așa ceva. ce privește Suedia, Au existat discuții în Danemarca, spunându-se că Suedia monitorizează sistemele daneze. Asta ar însemna că dacă Facebook mi-a, mi-a, plasat, mi-a plasat serverul în Suedia, atunci serviciile suedeze pot monitoriza tot ce intră și iese din sistem. Uh, dar trebuie să înțeleasă poziția daneză și de ce nu există prea multe presiuni politice asupra guvernului. Există dezbatere în Parlament, dar nu e la un nivel atât de înalt. Adică, totuși, în cazul danez nu e așa de grav. Oamenii au încredere în de informații Uh, bun, în legătură cu Cu asta aș uh, da un exemplu, dar uh, voi da și un citat și dacă ar veni din partea unui parlamentar european, ar fi întreagă dezbatere. Dar în Danemarca nu s-a întâmplat așa ceva. Un parlamentar danez, în legătură cu NSA, a spus că a înțeles de ce americanii erau atenți la Europa, asta pentru că ne creăm multe probleme nouă înșine. Dar, mă rog, nu s-a creat nicio vârvă ca urmare acestei declarații. Opinia publică daneză e calmă, ceea ce nu prea este liniștitor și nici faptul că nu există o dezbatere în legătură cu viața privată, însă acestea sunt lucruri care nu se vor schimba în viitorul apropiat. Mulțumesc! Sper că am răspuns la întrebări. Uh, switch Mulțumesc. Acum, uh, iarăși, pot să vă spun că vorbesc în calitatea mea de raportor din umbră pentru al de prima întrebare pentru prietenul nostru din Danemarca. Aș face un pic pe avocatul diavolului, pentru că, totuși, să nu uităm că e vorba aici de o investigație, o audiere. Și atunci, să nu uităm că partidul dumneavoastră E la guvern acum, a fost la guvern și în guvernul trecut și a avut ocazia să legifereze în lung și în lat. Și atunci vreau să vă întreb dacă Danemarca, ca și țara mea, țările de jos, știm bine că e vorba de două aliați principali ai Statelor Unite, uh, directorul, mă scuzați, șeful, comandantul șef al NATO este danez. Uh, și atunci vreau să vă întreb dacă ați resimțit ceva presiuni din partea Statelor Unite uh, în sensul introducerii în Danemarca unor măsuri de tip de control parlamentar mai uh, prezente și atunci, având în vedere ce s-a întâmplat în ultimele luni, poate că ar, ar trebui chiar să definim noțiunea de prieten când vine vorba de aliați. O întrebare pentru reprezentanții Belgiei. De fapt, o întrebare pe care ați pus-o chiar și dumneavoastră. Cât știu serviciile de informații, cât știe guvernul, în ce măsură serviciile de informații lucrează de capul lor, pentru că îmi pun din ce în ce mai multe întrebări și am din ce în ce mai multe dubii legate de cine controlează pe cine, nu cumva serviciile secrete sau de informații, mai bine zis, controlează guvernul. Vedem ce se întâmplă și în Germania. Știm bine că telefoanele mobile de la Bundestag sunt interceptate. Cum se poate întâmpla așa ceva? S-a știut asta și nu s-a, făcut nimic? Sau Angela Merkel știa că îi se ascultă convorbirile și s-a prefăcut că nu știa? Adică nu știe stânga ce face dreapta și atunci uh, vreau să vă întreb dacă serviciile secrete din Belgia știau niște lucruri pe care vi le-au spus sau din potrivă pe care vi le-au ascuns. Sau poate că ei uh, s-au găsit cumva în solda, la solda diverselor guverne care s-au perindat la guvernare. Sunt aceste servicii necontrolabile, incontrolabile, sau, dacă vorbim despre cooperare transfrontalieră, cum se face că acest medic, mecanism de control parlamentar, care mi se pare destul de solid, nu a dat la iveală până acum niciun fel de încărcări și când vine vorba de cooperarea transfrontalieră, pentru că asta este, până la urmă, cea mai mare lacună pe care o avem. Poate că avem mecanisme naționale de control foarte bune, poate că în alte țările sunt mai puțin bune, dar, până la urmă, iată, știm bine că un lanț este puternic în măsura în care toate verigile sale sunt la fel de puternice și atunci în ce măsură, pe plan european, entitățile noastre pot să controleze cooperarea cu serviciile de informații și, bineînțeles că există și cooperări bilaterale, dar avem și o serie de agenții și entități mai fantomatice în Europeană despre care nu prea se știe mult. Și ultima întrebare. Am fost frapată de următorul aspect. Știi bine ce am discutat în uh, cadrul uh, acelei protecții a vieții private și când s-a făcut referire la scandalul belga.com. Am avut întotdeauna senzația că există un orice militantism de, din partea acestor autorități de, de control și am fost foarte frapată că nu s-a identificat nimic necurat. Vreau să vă întreb că atunci când se remarcă niște lucruri necurate cu protecția datelor, uh, aceste autorități obligate să alerteze sau nu? Nu știu, în ce ordine doriți să răspundeți la întrebări? Mulțumesc foarte mult pentru întrebări și pentru că sunteți avocat al diavolului. Mi se pare foarte interesant. Chiar dacă ne aflăm în ultima parte a sesiunii, Poate că n-am aflat foarte multe, dar de fapt cred că dezbaterea a fost bogată, s-au pus întrebări foarte interesante. nu ați întrebat dacă am resimțit presiunile americanilor. Nu. Cred. Noi considerăm că Statele Unite sunt un aliat puternic al Danemarcei. Credem într-o cooperare puternică și nu cred că are sens să existe presiuni în Danemarca cât privește propriile noastre mecanisme de control parlamentar sau magnitudinea acestora. Sistemul, uh, Congresul American de control asupra serviciilor secrete americane este unul interesant, de bună seamă. Și de ce să nu existe o cooperare între țările care procedează la fel? noi avem nivelul de control parlamentar pe care îl avem astăzi în Danemarca, deoarece acesta este rolul unui compromis politic, dar nu există niciun fel de dovezi cum că serviciile de informații sau serviciile secrete daneze ar face lucruri necurate sau care nu ar trebui să le facă sau cum că opinia publică s-ar interesa de aceste teme, adică presiunea asupra politicienilor. Eu cred însă că, personal, cred că sistemul nu este unul uh, foarte echilibrat, dar nu există o suficientă presiune pentru a schimba legea actuală. Iar controlul parlamentar independent, comitetul omonim a propus o lege care nu a fost acceptată anul trecut, pur și simplu pentru că nu s-a dovedit până acum că serviciile secrete informații daneze ar acționa în afara perimetrului legii și nu cred că se va schimba situația până la concluzia până la proba contrarie. Domnul de Dechea. În ceea ce privește PRISM și guvernul nostru, și serviciile noastre de informații, eu nu cred că putea spune că serviciile noastre ar fi fost la curent și că nu ar fi informat, informat în mod deliberat guvernul. Când vedem cât de furioasă este Angela Merkel, uh, când vedem uh, cât de importantă este Germania în sânul NATO, mi se pare de neînchipuit că Angela Merkel n-ar fi fost informată dacă s-ar fi știut Totuși, mai apare un fenomen aici. NSA este un serviciu de informații militar, iar serviciile de informații militare din sânul NATO se cunosc unele pe celelalte și fac schimb de informații. Dar de aici, până să-ți închipui că ar fi existat vreo complicitate sau vreo de informații, nu cred. Nu cred chiar deloc. La noi însă ancheta este de-abia la începuturile sale. O să vedem dacă serviciile belgiene erau la curent sau nu. Eu nu cred asta. Eu cred că totul, de fapt, se leagă de o oarecare naivitate a țărilor noastre europene. Suntem un continent foarte respectat în lume pentru că suntem foarte pacifici suntem așa o putere pacifică și avem așa tendința de a vedea restul lumii cu oarește candoare și naivitate și nu ne gândim întotdeauna la interesele naționale. Și eu sunt convins că mai devreme sau mai târziu o să aflăm că țările europene se cam supraveghează unele pe celelalte și asta uh, pe scară destul de mare. Asta este realitatea pe care trebuie să o privim în față și iată de ce controlul parlamentar pe acest subiect este foarte important în acest context. Pentru că aici pot să apară anumite schimbări și evoluții. Deci avem această naivitate. Pe de altă parte, evoluția tehnologică, care este mult mai rapidă decât își închipuie politicienii și tendința și tentația serviciilor de a se servi de aceste tehnologii din plin, fără neapărat a informa guvernele. Nu sunt sigur că Obama știa exact ce și cum făcea NSA-ul. Poate că știa, poate că nu știa. Și aici se pune și problema controlului exercitat de către Congresul American. Acest control există de multă vreme însă într-un mod cât se poate de foarte strict delimitat. Și, într-adevăr, acest control, comitetul de control parlamentar uh, pentru serviciile secrete din Congresul American este foarte prestigios și respectat acolo. Dar vom vedea cum vor evolua lucrurile, pentru că nu cred că autoritățile americane sunt foarte mândre actualmente de ceea ce s-a dezvăluit, mulțumită între alte lui Snowden, pentru că totuși mulțumită lui știm asta și știm mai multe. Și asta va avea consecințe la nivelul fiecărui stat și în cadrul alianței Uh, nord-atlantice și nu vă spun mai multe pentru că nu vreau nici eu să dau dovadă cumva de candoare și de naivitate. Următorul viitor. Vreau să completez ce a spus domnul de Decker. Anchetele sunt în curs. Mm, o să vedem ce se va întâmpla săptămâna viitoare, săptămânile care urmează, de fapt. Se pun mai multe întrebări aici. Ce știau serviciile? ce ar fi trebuit să știe serviciile și, mai cu seamă, au făcut aceste servicii o analiză de risc având în vedere trecutul. Având în vedere SWIFT, având în vedere Echelon, nu cumva serviciile n-ar fi trebuit să-și pună problema că putea să se întâmple ceva, ce s-a și întâmplat, având în vedere evoluția tehnologică. Sunt tot atâtea întrebări cu care ne confruntăm astăzi, nu avem încă răspunsuri. În rest, tot așa nu știm și nu putem să spunem că serviciile belgiene cu mijloacele la dispoziție ar supraveghea guvernul, cred că pot să vă dau sigur în acest sens, în ceea ce privește cooperarea între servicii, intervenție din OFF, în ceea ce privește cooperarea între servicii, da, este un subiect foarte sensibil. Domnul Dedecher a vorbit despre ce se întâmplă în cadrul NATO și da, în acest sens am putea să obținem mai multe informații precise din partea Serviciului de Informații Militar, care colucrează mai strâns cu NATO, decât din partea Serviciului Belgian Civil, care funcționează numai în Belgia și pe subiecte din Belgia. Deci, dacă în Europeană dorim să primim răspunsuri la aceste întrebări, Așa cum am spus și în expozeul meu, va trebui să existe inițiative din partea Parlamentului European. Mai cu seamă în ce privește reglementarea și crearea de norme în parlamentele naționale pentru servicii și comitete de control parlamentare eficace și nu simple comisii și comitete de fațadă. Cred că asta va trebui să se facă în continuare de către Parlamentul European în perioada următoare. Și, da, și față de Comisia pentru Protecția Vieții Private, nu știu ce date are această comisie, suntem în contact cu ea. Ei sunt interesați mai cu seamă de protecția vieții private, adică dacă datele cu caracter privat, personal, au fost cumva deturnate, furate de anumite servicii. Însă acest aspect nu este cel pe care noi îl avem în vedere. Avem, deci, anchete de justiție în curs, în desfășurare, și ele vor uh, eventual vor cuprinde și acest aspect al acelor hackeri și a Belgacomului, mai cu seamă pentru că avem plângeri din partea Ministerului Extern, Externe și din partea serviciilor primului ministru, pentru că și ei au fost atacați de hackeri în ultimele luni, nu știm ce și cum. Asta se va vedea în cursul anchetei. Mulțumesc! To uh, the last uh, questions of today, Jan Albrecht. Ultima întrebare de astăzi, Jan Albrecht. I don't know if I should play the good or the bad cop <laughs> now after you and all these things, but I just talked to you. Da, tocmai uh, doresc să mă adresez dumneavoastră în calitate de colegi. Mă bucur că sunteți aici și mă bucur că vorbiți de declarația de la Bruxelles și că cereți luarea unor măsuri comune. Cred că acesta este punctul de la care trebuie să plecăm. Trebuie să pornim de la această întâlnire și, um, de asemenea, trebuie să pornim de la raportul nostru pe care sperăm că îl vom finaliza la sfârșitul anului viitor. Trebuie să vă spun că, analizând situația în care ne aflăm, există răspunsuri, răspunsuri înscris pe care le-am uh, primit de la guvernele voastre că nu uh, vor răspunde în ceea ce privește uh, tratatele, că comunicarea serviciilor de informații ține competența exclusivă a statelor membre și că nu avem despre ce discuta. Nimic. Domnule Lawrence, știți uh, ce înseamnă Asociația Serviciilor de Informații la nivel european? Interacționați cu aceste entități? Știți ce reguli se aplică? Pentru că eu am căutat un temei juridic pentru această cooperare și nu există. Nu există nici un temei juridic. De altfel, dacă e să dăm curs interpretării statelor membre, am încălcat tratatul. Fără ajutorul dumneavoastră nu vom putea lua măsuri viitoare. Da, am cer scuze, profit de timp fără a pune întrebări, dar cred că este un moment foarte important, pentru că, din punct de vedere politic, dacă acum aici vorbim despre măsuri necesare pentru anii care vor urma, pot să vă spun că oamenii, opinia publică, ne cer nouă eurodeputaților, parlamentarilor naționali dacă serviciile de informații ale statelor membre se află deasupra parlamentelor și guvernelor naționale, dacă acestea sunt imposibil de controlat, iată de ce nu e de mirare de ce electoratul votează pentru partidele naționaliste în multe state membre. În cadrul primei audieri a venit Duncan Campbell, un jurnalist de anchetă și acesta, referindu-se la documentele uh, furnizate de Edward Snowden, dovezi incontestabile, a, a arătat că Danemarca are o uh, acțiune de cooperare cu NSA pe nume Dynamo, iar acest uh, program analizează um, cablurile plasate pe fundul mării pentru a controla informația care trece prin aceste cabluri. E o clară încălcare, nu știu dacă a legislației naționale, dar poate că în acea măsură națională nu se, nu se aliniază la jurisprudența CEDO și la articolul 10 a declarației de la Strasburg, un principiu fundamental pentru uh, statele europene. De altfel, un principiu fundamental în Uniunea Europeană reprezintă uh, cooperarea, cooperarea loială. Și mă bucur că, domnule de, Decker, vorbați de acest lucru. Cred că Cred că acest principiu al cooperării despre care vorbeați merge împotriva cooperării bilaterale și nu văd uh, felul în care atacurile presupuse ale autorităților britanice asupra teritoriului altor state membre, precum serverul Facebook eh, din Suedia, nu e vorba doar de serviciile de informații eh, din Suedia care analizează aceste informații, ci și alte servicii de informații, precum cele din Marea Britanie. Trebuie să vedem ce facem de fapt, care sunt pașii următori. Nu cerem măsuri suplimentare uh, dacă nu se pun în aplicare, dacă prevederile declarației de la, de la Strasburg de către guvernele noastre naționale. Trebuie să vedem care sunt uh, pașii care vor uh, urma declarației de la Strasburg. De asemenea, trebuie să analizăm ce înseamnă securitatea externă, înseamnă spionarea activității externe, de pildă, serviciul uh, secret, serviciul de informații din Germania a afirmat că pentru ei internetul este un spațiu extern. Dacă serviciul de informații german face acest lucru, vă dați seama că ar trebui și dumneavoastră să demarați anchete în statele dumneavoastră mai mari. Și aș să știu dacă se iau măsuri în acest sens. Mulțumesc! Oh, give it... Mulți mm. spun că n-ar trebui ca Bruselul să dispună de încă mai multe puteri ca să nu devină un superstat deasupra suprastat, iată că avem în alte părți. Bun. Cine dorește să răspundă? Domnul Laurițan. Mulțumesc. Unul din uh, invitații din prima rundă a tot spus fără comentarii, fără comentarii, că nu poate să intre în detalii. La fel a spune și eu la câteva întrebări ale dumneavoastră în ce privește uh, cooperarea SUA-Danemarca, nu vă pot da informații. Chiar dacă știi ști ceva, nu aș putea spune nimic. N-am dreptul. În ce privește Ehm, toate acestea vă spun că nu fac obiectul unei dezbatere în Danemarca, deși ar trebui. Nu, nu, până acum cel puțin nu a existat dezbatere publică în Danemarca. Parlamentul danez nu știe exact ce să răspundă la întrebarea trebuie mai mult uh, control parlamentar. Unii membri ai Parlamentului spun că dacă așa facem, uh, devenim și mai responsabili. Poate cea mai bună soluție ar fi ca doar Ministerul să știe. Ministerul de Justiție e clar că știe în Danemarca. Sunt convins. 200%, dar uh, că știe exact ce fac serviciile astea de informații și cu cine cooperează lor li se răspunde, într-adevăr, dar asta înseamnă că sunt, ei sunt și responsabili de toate. Și unii parlamentari spun că poate cea mai bună soluție ar fi ca ministerul care știe tot să fie și cel care răspunde pentru tot și nu o comisie parlamentară care știe doar un număr limitat de lucruri, dar uh, devine responsabilă și de lucruri pe care nu le știe. Comentariu fără microfon. Da, e ca serialul Borgen. Nu, da, e un serial bun, dar nu, nu, uh, nu e realitatea. Mulți uh, cetățeni din țările nordice spun uh, că da, vrem în Parlamentul danez pentru că ne-am uitat la serialul Borgen și în Norvegia și Suedia e plictisală mare. Nu, trebuie să le spun că și în uh, Danemarca câteodată e plictisală mare. În fine, aș mai adăuga ceva. Pe final, referindu-mă la întrebarea uh, referitor la cooperare, în legătură cu cooperarea, ea e foarte importantă și vom utiliza neîndoielnic uh, raportul uh, pe care îl face Comisia dumneavoastră și sperăm că putem să și dăm curs uh, în Danemarca unora din recomandări, dar cred că avem potențialul pentru a avea o alianță cu unele din marile companii, Facebook sau Google, pentru că acestea nu doresc ca serviciile de informații în orice țară ar fi ele să utilizeze uh, datele userilor lor și uh, să existe vreo lege prin care să fie obligate să le, de, să le divulge. Deci ar trebui să se realizeze cooperare cu Facebook, Google, în legătură cu statisticile privitoare la uh, de câte ori le cer serviciile de informații să le furnizeze datele utilizatorilor. Mulțumesc! Gradually coming to the end. Mulțumesc, iată că treptat ajungem la sfârșit, domnule Lecker. Mulțumesc, doamnă. Trăim indiscutabil într-o lume periculoasă și și amenințările sunt în creștere. Acum 10 ani nimeni nu vorbea de atacuri cibernetice, astăzi au devenit o adevărată obsesie acestea pentru guvernele noastre. Și asta nu se întâmplă doar în Europa sau la NATO. Iată ce se întâmplă cu atacurile chinezești și din alte țări, atacuri denunțate. Deci problema e că noi, europenii, dacă continuăm să ne ocupăm de chestiuni legate de securitate și apărare doar la nivel național, și dacă nu evoluăm spre un sistem european real de apărare, cred că vom deveni din ce în ce mai fragili. Din nefericire sunt țări străvechi în Europa, Franța sau Marea Britanie care visează, au marea naivitate să creadă că în continuare sunt superputeri. Dar confruntați cu aceste amenințări nu mai sunt deloc superputeri, deși ei cred că așa continuă să fie. Și doresc să mențină lucrurile la nivel național. Eu am fost președintele al adunării UE timp de 25 de ani, 10 ani președinte al Comisiei pentru Apărare, UE uh, nu mai există. Astfel încât, după dispariția acestei Uniuni Europene Occidentale, parlamentari naționali care, uh, aveau, uh, care erau și la Uniunea Europei Occidentale Uh, erau destul de bine informați în chestiuni de securitate și apărare și miniștrii veneau acolo la sediul de la Paris, uh, le explicau ce se întâmplă, însă acum competența acestui organism și, bun, se poate înțelege asta, dar nu pun uh, acolo încât să concepem o integrare, dar există competența asta a Parlamentului European. Uh, la Parlamentul European și parlamentarii naționali din Comisia pentru Apărare se întâlnesc de două ori pe an. Doamna Ashton a vorbit acolo 5-10 minute, domnul Rasmussen la fel, dar are nu mai are nimic de face cu controlul uh, pe care îl avea mai de mult eu în acest domeniu. Avem infinit uh, mai puține informații decât înainte și cred că în legătură cu ce s-a întâmplat până acum, construcția apărării europene va regresa, nu va progresa. Deci, în față cu această situație, trebuie să reacționăm rapid și să integrăm pe cei care ar fi susceptibili să accepte o astfel de inițiativă, integrarea politicii de apărare și unele țări europene ar putea să o facă. În rest, cred că este prea pesimiști în legătură cu rolul serviciilor de informații. Încercați să ne face să Credem că ele se simt eh, deasupra oricărui guvern. Nu cred că așa stă. E mai bine, nu cred că așa stă lucrurile. E bine să fie controlate și de guvern și de parlament, dar mă gândesc că mai degrabă răspund față de guvern, pentru că accidentele în acest eh, domeniu pot costa foarte scump uh, guvernele și serviciile europene de, de informații și dau seama de asta se, se întâlnesc în mod constant, uh, sunt în contact unele cu altele, e vorba de ministere civile, că militarii se văd la NATO. Asta este în legătură cu cazul cu submarinul. Pe vremea Echelon am descoperit asta, s-a semnat un acord în, între SUA și Marea Britanie în timpul războiului pentru a controla, războiului, uh, așa, pentru a controla traficul de submarine sovietice din Atlantic și Astfel, pe această colaborare s-a bazat uh, co cooperarea în sisteme de sateliți, așa a apărut eșelon, deci nu e nimic nou uh, sub soare. Dar ar trebui să continuăm și să mergem mai departe cu integrarea europeană și să înțelegem, să, să înțelegem mai bine că visele astea de suveranitate excesivă ale marilor țări europene nu fac decât să dăuneze securității noastre colective pentru că acum cu aceste atacuri cibernetice și interceptările electronice, informatice și așa mai departe, dacă nu încercăm să avem o reacție la nivel național, dacă noi înșine suntem uh, victime uh, ale serviciilor de informații dintr-o țară vecină, asta nu face decât să uh, slăbească conștiința europeană a țărilor membre. Dacă o să începem să nu mai avem încredere unii în alții, construcția europeană va avea de suferit foarte mult. de Deci e esențial să încercăm să reclădim încrederea prin aceste fenomene, inclusiv ca să ne asigurăm că va continua construcția europeană și ea să nu fie distrusă după valița acestor fenomene. Dacă guvernul începe să se comporte în mod agresiv și inutil agresiv în detrimentul construcției europene. Mulțumesc, domnul Rapai. Doriți să adăugați ceva? Nu, n-am nimic de adăugat. Colegul meu a spus tot ce era de spus, consider. Președinte, poate doriți să răspundeți la o întrebare în, precisă în, în concluzie. Care putea fi urmarea declarației de la Bruxelles? Eu am participat la înființarea acestui forum de control parlamentar în legătură cu serviciile de informație acum câțiva ani și ne bucurăm că ni se alătură de la an la an din ce în ce mai multe țări și prin această conferință a țărilor care au un sistem de control parlamentar, cred că a progresat întreaga mașinărie. Acum, cu ce s-a întâmplat, cred că în diversele parlamente care dispun de aceste puteri de control, ar putea părea inițiative comune eh, de pe urma muncii noastre în următoarele reuniuni. Cred că la fiecare reuniune eh, am fost mult mai, mult, mult mai satisfăcut decât eh, după cele dinainte. Deci, iată, am tot făcut pași înainte, mai sunt multe de făcut, desigur, și cred că un raport uh, uh, întocmit de dumneavoastră, ca urma acestei anchete, ar putea fi și el foarte util și în legătură cu munca noastră. Domnul Rapai, aș putea adăuga că au existat niște aluzii la declarația de la Bruxelles, în septembrie-octombrie 2010, reuniunea următoare a avut loc la Bonn, în octombrie 2011. 2012-2013 n-au existat reuniuni. Deci cred că ceea ce ați putea face, domnile voastre, e să relansați întreg acest proces, astfel încât comisiile parlamentare sau, mă rog, comitetul echivalent la nivelul Uniunii Europene să se uh, întâlnească din nou, pentru că domnul de Decker a vorbit de progresele făcute, eu am participat la câteva conferințe, doar la câteva, sigur, dar uh, iată, am putut constata că nivelul încrederii creștea la Bon. S-a discutat pentru prima oară cu parlamentarii ce reguli comune să avem pentru a stopa ceea ce se numește regula serviciului terț. Oare nu ar trebui să ne gândim ca la nivelul Uniunii Europene această regulă să nu mai poate fi invocată de uh, serviciile, de către serviciile de informații naționale atunci când uh, informația provine de la un alt serviciu al unui stat membru. E o regulă foarte importantă, poate că trebuie păstrată, dar trebuie păstrată nuanțat. După cum am spus adineaori, cred că și comisia dumneavoastră ar putea și ar trebui să joace un rol important în relansarea acestui proces. Dacă ne întrebăm când există reuniuni bilaterale uh, uh, între servicii, cine începe treaba, asta este un lucru, dar cred că impulsul în legătură cu controlul trebuie să vină de la parlamentele europene și de la Parlamentul European și avem multe așteptări de la dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc că am ajuns la sfârșitul reuniunii. Dacă nu cumva mai aveți vreo declarație, vreo întrebare, domnul Moraes. Din păcate, aceste întâlniri de joi după amiaza, iată că nu se bucură de prea mare asistentă, pentru că majoritatea colegilor pleacă, au avioane de prins. E dificil, mulțumesc invitațiilor. Doar vreau să-mi fac cunoscută dezamăgirea, colegul danez, față de colegul danez, noi credeam că Borgen e real, e un documentar, acum ne spune că nu. Sunt foarte dezamăgit. Nu, nu, ai greșit. Prim-ministru real, Borgen e ficțiune. Mulțumesc, mulțumesc și interpreților. Ne vom revedea luni seara la Strasbourg. Mulțumesc.